și membrilor Parlamentului Polan, polonez pentru prezență, mai ales vicepreședintelui Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul polonez, domnul Pomaida. Și în, mai avem alți doi membri din Comisia, aceeași Comisie din Parlamentul polonez, domnul Heikler și domnul Garbonski. De asemenea, doresc să mulțumesc pentru prezență și ministrului regional pentru agricultură din Castilia-La Mancha, José Luis uh, Castilio Cuiaro. Și vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru că sunteți aici să ascultați discuțiile. În ultimele luni, dragi colegi, am avut mai multe ocazii pentru a discuta și pentru a detalia subiectele referitoare la viitorul politicii agricole comune. Și Acum am început discuțiile pe fond. Astăzi avem responsabilitatea de a construi o politică agricolă comună care să răspundă așteptărilor cetățenilor noștri și care să permită abordarea noilor provocări globale foarte relevante pentru societatea în care trăim. Conservarea mediului, siguranța alimentară, bunăstarea animalelor, calitatea producției agricole – acesta este contextul în care politica agricolă va trebui să joace un rol central în următorii ani. Întâi de toate, asta înseamnă că trebuie să continuăm modernizarea politicii agricole comune, care a început cu anul 1992 și care a fost continuată cu Agenda 2000 și cu reforma Fischler din 2003. Suntem responsabili să facem eforturi pentru o reformă ambițioasă care să ajute agricultura să facă față marilor provocări ale timpului nostru. Trebuie ca producția de bunuri și servicii publice a agricultorilor europeni să ofere garanții de durabilitate economică, acestea fiind indispensabile pentru a asigura continuitatea activității agricole pe întreg teritoriul Europei în timp. Gestionarea riscurilor de piață, promovarea și protecția calității agroalimentare, consolidarea și dezvoltarea instrumentelor din economia contractuale reprezintă doar câteva dintre căile care trebuie urmate. În Europa pe care o construim împreună, capitalizarea, valorificarea acestui mediu, acestui cadru de acțiune nu este întotdeauna o prioritate evidentă. Așa cum a arătat discuțiile pe care le-am avut referitoare la uh, Europa 2020, care a fost promovat de comisie și la care s-au solicitat modificări semnificative. Comisia noastră și întreg Parlamentul au dorit să afirme ideea că o Europa care dorește să fie lider în strategiile care trebuie puse în implementare pentru a aborda provocările globale nu își poate permite să renunțe să investească în mod serios în acest cadru de intervenții care este prioritar oriunde altundeva în lume. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ne aflăm într-o etapă istorică în care Punerea în aplicare a procedurii de codecizie în domeniul agricol alocă Parlamentului, adică nouă, un rol activ în procesul legislativ și ne permite să consolidăm profilul democratic al deciziilor care vor fi luate pe viitor. Sunt convins că audierea de astăzi reprezintă ocazia adecvată pentru a duce lucrurile mai departe și pentru a da discuției impulsurile necesare pentru a defini o politică agricolă comună la înălțimea provocărilor cu care se confruntă societatea noastră. Am să dau acum cuvântul domnului raportor George Lyon și vă doresc tuturor o după-amiază fructuoasă. Ai cuvântul, George. Uh, thank you, uh, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, spun ca și dumneavoastră că aceasta este o dezbatere interesantă. Vreau să le mulțumesc colegilor care au răspuns la documentul de lucru pe care l-am prezentat cu câteva săptămâni în urmă. După părerea mea, reforma PAC este o provocare importantă pentru comisia noastră. În cadrul tratatului de la Lisabona, acum avem competența și suntem și disponibili să ne asumăm acest rol uh, și să participăm la uh, structurarea unui pac relevant pentru secolul 21 și să abordăm provocările pe viitor. Am să încep prin a stabili cadrul general al provocărilor care se regăsesc în documentul meu și apoi vom asculta următorii vorbitori care ne vor prezenta punctele lor de vedere. Prima provocare majoră, trebuie să recunoaștem, este criza economică și financiară. Presiunea asupra discuțiilor privind bugetul și uh, dimensiunile bugetului, cât trebuie alocat Europei, cât trebuie alocat pentru PAC, uh, reflectă acest lucru. Al doilea element este nevoia de a asigura echitate în toate statele membre față de fermieri oriunde ar fi ei un, uh, o provocare de bază importantă care trebuie abordată și pentru care trebuie să găsim soluții atunci când încercăm să găsim uh, calea spre viitor. Și a treia provocare este uh, previziunea FAO referitoare la creșterea populației și la creșterea uh, cerințelor în acest domeniu creșterea acestei cereri este o provocare cu care agricultura s-a confruntat tot timpul. Însă, acum avem de-a face cu niște limitări referitoare la capacitatea noastră de a răspunde acestei cerințe datorită schimbărilor uh, climatice, disponibilitatea terenurilor, a apei și cea mai mare provocare probabil este uh, reducerea la nivelul energiei. Cu aceeași cantitate de energie trebuie să producem mai multă hrană. În trecut doar suplimentam uh, volumul de energie și se produceau mai multe produse alimentare, pe când acum ne confruntăm cu niște constrângeri foarte mari și lucrurile trebuie făcute în mod durabil. Asta este provocarea cu care se confruntă PAC. De asemenea, ca parte a acestei provocări, trebuie să ne asigurăm că în centrul politicii noastre se află elementul durabilității și că bunurile publice vor fi furnizate în mod continuu cu păstrarea și uh, ocrotirea mediului, a biodiversității. Aceasta este o altă provocare atunci când vorbesc despre marile provocări prezentate de creșterea cererii și de supra, nevoia de supraproducție. Și pe acest aspect trebuie să demonstrăm că PAC este parte a soluției pentru noile provocări și nu este o parte a problemei care, cu care ne provocăm. Avem câteva răspunsuri pentru noile provocări din strategia UE 2020, fie că e vorba de schimbări climatice sau dezvoltare ecologică, agricultura are un rol important de jucat și trebuie să demonstrăm acest lucru în raportul nostru. Avem răspunsurile la probleme problemele secolului 21 și trebuie să spunem încă o dată că agricultura este partea soluției, nu problema. Sigur, PAC uh, trebuie să continue să contribuie și la rolul său tradițional. Fermierii trebuie să fie competitivi împotriva celor din Statele Unite care sunt puternic subvenționați, deci un rol esențial pentru PAC și sigur uh, producția agricolă trebuie să fie asigurată în întreaga Europa pe toate terenurile, o altă pro, uh, pro, o provocare. Și Apoi trebuie să se furnizeze produse alimentare de calitate, să se asigure bunăstarea animalelor, dar mai ales consumatorii trebuie să își aibă nevoile îndeplinite la nivelul produselor alimentare. Acestea sunt câteva dintre provocări. Sper că cei șase experți ne vor da uh, răspunsuri și sper că și colegii vor interveni și vor da răspunsuri la întrebările pe care le-am pus în documentul de lucru. Aștept cu mare interes această dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult lui George Lyon pentru această prezentare. Vom continua acum dând cuvântul domnul reprezentantului Comisiei, domnul Tasos Haniotis. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia de a împărtăși cu dumneavoastră câteva idei legate de perspective eh, politica economică după 2013, PAC după 2013 și aceasta în contextul rolului sporit al uh, Parlamentului European. Încă nu avem propuneri concrete, însă direcțiile viitoare ale PAC uh, au suscitat deja o serie de dezbateri uh, foarte arzătoare, centrate pe două elemente. Unu, avem nevoie de PAC și Chiar dacă nu va fi PAC, avem oare nevoie de o politică comună uh, și cum va apărea ea? Uh, eu, reprezentant al DG Agri, am un răspuns pozitiv. Nu vă va surprinde acest lucru. Dacă continuăm cu, cu PAC, uh, ideea este de a continua ce s-a început de la mijlocul anilor 90, în același timp adaptându-ne la principalele provocări de astăzi. Și care sunt acestea? Ei bine, este voie de o adaptare a agriculturii astăzi, atât în fața uh, crizei economice, cât și în fața schimbărilor climatice, dar și uh, față de resurse bugetare restrânse. M-aș referi la principalii doi factori uh, menționați aici, adică criza economică și schimbările climatice. Prima întrebare care trebuie pusă este dacă ambii factori sunt în aceeași măsură relevanți pentru viitorul PAC, mai ales în contextul volatilității sporite a prețurilor la produse agricole uh, din ultimii ani, impactul crizei economice asupra agriculturii mult mai mare decât s-a crezut la început din cauza uh, prețurilor la producție și a volatilității prețurilor și, în sfârșit, provocările legate de schimbările climatice, dar nu numai. Și m-aș referi la ce a spus domnul Lyon, adică creșterea cererii în viitor. Se pare că producția agricolă va trebui să crească cu 70% în următorii ani însă în ultimii ani a crescut deja cu 140%. Deci nu cererea în sine este provocarea cea mare, ci echilibrul între cerere și ofertă trebuie să fie cel care să fie rezolvat. Răspunsul la aceste probleme și integrarea celor doi factori în reflexia noastră sunt foarte importante pentru abordarea uh, a noastră, abordarea PAC. Există mai multe abordări de altfel sunt unii care spun că ambii factori au importanța lor și ei consideră că rolul, direct, uh, rolul dual al plăților directe continuă să fie unul relevant, dar trebuie combinat cu bunurile publice. Cei care consideră că numai schimbările climatice vor fi relevante uh, se uh, referă mai cu seamă la plățile directe și nu reflectă mult asupra bunurilor publice. În orice caz, cei doi factori vor juca în reflexia viitoare asupra PAC după 2013 și acest lucru va afecta producția agricolă și producătorii agricole. Deja o serie de studii serioase au fost realizate de către directoratul nostru, pentru că răspunsul până la urmă depinde de politici. Bineînțeles că produc, producția agricolă va continua în Uniunea Europeană. Va trebui să vedem în ce măsură, dacă continuăm ca până acum, această producție va scădea volumul bunurilor publice care pot fi oferite. Va trebui să avem o abordare mai centrată pe mediu și mai centrată pe teritoriu în viitor. Mai există și alte elemente în dezbaterea privind uh, CAP și, PAC și aici mă refer la tot ce înseamnă criza economică, pierderea veniturilor pentru agricultori. Am văzut ce s-a întâmplat între 2008-2009 pentru că acolo, practic, s-au spulberat toate progresele realizate până atunci uh, în cadrul politicii agricole din cauza acestei crize economice dar acest lucru nu are niciun fel uh, de legătură cu politica agricolă comună ca atare, ci mai mult cu evoluția piețelor agricole. Era vorba de prețuri foarte ridicate la produsele agricole și Până la urmă s-a vorbit și de acest termen de criza alimentară, care practic uh, s-a tradus uh, în cele din urmă printr-o scădere dramatică a materiilor primele, prime agricole. Uh, acest ciclu uh, ascendent și apoi descendent este unul fără precedent și poate fi, comparat, poate fi eventual comparat cu uh, cicluri similare pentru alte materii prime. Sectorul lactatelor a fost cel mai afectat, alte sectoare au fost și ele afectate. Este clar că o serie de măsuri clasice de piață uh, trebuie menținute, fără să uităm uh, nici acea plasă uh, de siguranță, însă s-a pus probleme legate de lanțul alimentar, de funcționarea acestuia. E probabil nevoie de măsuri de siguranță suplimentare care trebuie să fie luate în vedere pentru după 2013. Apoi s-a vorbit mult despre aceste plăți directe. Aceste plăți directe prezinte, sunt ele însă niște plase de siguranță pentru, siguranță pentru fermieri, însă nu trebuie uitate nici acele bunuri publice care rezultă din activitățile agricole. Deci, după 2013, obiectivele ar trebui să fie cele menționate, adică să mergem pe ceea ce s-a făcut deja dar să continuăm în uh, vederea armonizării formelor de sprijinire și subvenționare. De aceea e nevoie de o convergență între diversele categorii de fermieri și între statele membre. Însă pentru aceasta avem de răspuns unei întrebări foarte dificile. Care este calendarul unei astfel de convergență? Dacă luăm sau nu în calcul zonele cu handicap în domeniul uh, agricol și dacă putem să ajungem la un statu quo în ceea ce privește acele sume forfetare și plăți directe. Însă e nevoie, orice s-ar întâmpla, să asigurăm două lucruri principale. Unu, venituri de bază pentru fermieri și doi, bunuri publice. Să nu uităm nici prioritățile legate de schimbările climatice. Și acestea trebuie să acompanieze, să însoțească reforma CAP, permițând statelor membre să alege, să aleagă acele instrumente cele mai potrivite care să le permită competitivitate, un mediu mai curat și comunități locale durabile. Iată de ce aceste instrumente PAC complementare, care sunt foarte numeroase, vor trebui să fie folosite și în viitor în mod adecvat pentru a asigura bunuri publice din agricultură și venituri pentru fermieri. Dar avem două obiective finale. În primul rând, siguranța alimentară, deci capacitatea de producție, uh, fără a sacrifica libera alegere a fermierilor noștri, și a doi, și apoi tot ce înseamnă durabilitate economică, socială sau de mediu. Vă mulțumesc pentru atenție. Molto bene, grazie. Mulțumim foarte mult domnului Tasos Haniotis. E important că putem porni la drum cu acest proces ambițios și cu ideile clare cu privire la ceea ce trebuie făcut. Acum începe prima parte a audierilor propriu-zise și vom da cuvântul agricultorilor și reprezentanților comunităților rurale. Aș dori să îl rog pe domnul Gerhard Sonlener, vicepreședinte al COPA, să ia cuvântul. Prego. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta astăzi aici viziunile uh, agricultorilor europeni pentru dezvoltarea politicii agricole comune post-2013. Politica agricolă comună este mai modernă și mai dinamică. Din 1992 aceasta a fost reformată deseori. Uh, agricultura europeană a dovedit că poate să fie mult mai flexibilă, să răspundă mai flexibil la uh, provocările și la uh, așteptările societății. Și anume, aceasta, agricultura europeană, a sporit securitatea alimentară și a sporit uh, standardele de respectare a mediului și a bunăstării animalelor. În ceea ce privește uh, dezvoltarea rurală, am făcut pași și în această direcție și ne-am orientat consecvent la mișcările pieței. Am atins foarte multe puncte în ceea ce privește agricultura și ne aflăm pe un drum bun care, după 2013, trebuie să fie consolidat fără doar și poate. Avem un sector agricol care implică aproximativ 14 milioane de oameni în întreprinderi mici și mijlocii, în special în uh, mediul rural. Astfel, mediul agricol reprezintă um, o asigurare a diversității în Uniunea Europeană. Oferă multor turiști un uh, peisaj interesant de asemenea. Însă, din păcate, acest lucru nu s-a realizat pe costul, numai pe costul consumatorilor, pentru că acestea uh, au crescut cu 47%, dar costurile producătorilor au crescut doar cu un uh, procent mult mai mic. Dacă ne-am fi bazat strict pe piață, atunci cu 27%, atunci cu siguranță nu am fi reușit să menținem agricultura la nivelul la care aceasta este astăzi. Rolul multifuncțional al agriculturii a fost recunoscut și lumea s-a declarat dispusă să investească în acesta. Comisia Europeană, într-un studiu recent publicat, a discutat despre urmările care ar rezulta dacă s-ar reduce uh, plățile din pilonul întâi și menționez aici faptul că reducerile din uh, primul pilon ar duce la uh, abandonarea terenurilor, la reducerea produc producției și așa mai departe. Și astfel s-ar ajunge la o situație dramatică în care producția ar fi decimată și diferența dintre uh, venitul din agricultură și cel din alte medii nu ar face altceva decât să se adâncească. Veniturile Uh, agricultorilor reprezintă doar 40% din veniturile din alte sectoare. Două treimi din uh, aceste venituri vin din plăți compensatorii și mai bine de jumătate din veniturile acestea vin din plățile din pilonul întâi. Ei bine, toate aceste date ne arată un lucru. Agricultorii pentru uh, producția din domeniul alimentar și pentru producția din domeniul agricol în general rămân plătiți mult mai prost și sunt periclitați. De asemenea, agricultura europeană se va confrunta și cu noi provocări, nu doar cu cele financiare. Discutăm aici despre schimbările climatice care amenință uh, producția de alimente în general. De asemenea, discutăm și despre creșterea demografică și despre orientarea la piață. Astfel avem de-a face cu fluctuații la nivelul pieței și cu probleme de ordinul afacerilor. Așadar, ce concluzii putem să tragem în ceea ce privește uh, efectele pe care le vor avea toate aceste lucruri asupra PAC după 2013. Structura de bază a PAC cu pilonul 1 și 2 și toate acestea legate de o finanțare decentă uh, trebuie să fie păstrată. După 2013 trebuie să ne concentrăm pe întărirea pe, pia- pe piață a, țăra- a agricultorilor pentru a îmbunătăți competitivitatea acestora pe piață. Avem nevoie de asemenea de măsuri specifice pentru a contracara volatilitatea prețurilor pe piață și pentru a face față provocărilor impuse de schimbările climatice. COPA uh, menționează patru aspecte care trebuie de care trebuie să se țină cont. În primul rând, măsurile pentru asigurarea unui, unei bune și stabile funcționări a, prețelor, a piețelor. Uh, volatilitatea prețurilor crește. De asemenea, criza cu care s-a confruntat agricultorul în ultimul an a arătat că politica nu mai are decât puține instrumente pentru a contracara efectele negative. COPA um, se opune uh, adaptarea sau orientarea excesivă la piață pentru că avem nevoie de instrumente noi pentru a merge mai departe. La COPA discutăm despre instrumente noi care ar putea să uh, diminueze efectul pieței asupra agriculturii și discutăm în primul rând despre uh, plasele de siguranță, despre compensarea pentru pierderi și în al treilea rând de instrumente fiscale la nivel național. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim locul agricultorilor în lanțul de aprovizionare și avem nevoie de următoarele măsuri, măsuri pentru a face acest lucru. Odată, verificarea politicii competitivității diferența de putere între agricultori și marile supermarketuri este enormă. Avem nevoie de mai multă transparență a pieții pe diferitele niveluri ale lanțului de aprovizionare și avem de, nevoie de o politică mai bună de exportare pentru a asigura produse de calitate consecventă, marcate ca atare, astfel încât consumatorii să se poată orienta mai bine în deciziile lor. De asemenea, avem nevoie de măsuri pentru îmbunătățirea competitivității agricultorilor, pentru a ca acestea să facă față noilor provocări și propune următoarele măsuri. Îmbunătățirea competitivității în pilonul 2. Și asta pentru ca agricultorii să poată adapta la schimbările climatice investiții în cercetare, investiții în servicii sociale agricole, pentru îmbunătățirea biodiversității, pentru uh, um, utilizarea durabilă a resurselor de exemplu, apa. În al treilea rând, um, discutăm despre, în al patrulea rând, discutăm despre plățile directe. Aici avem o chestiune foarte dificilă pentru PAC după 2013. Noile state europene cer o plată unitară fără o majorare a bugetului european, însă uh, s-ar ajunge la probleme financiare mari în Uniunea Europeană. Sunt de părere că avem nevoie de un sistem echitabil pentru agricultorii din toate statele membre, într-adevăr. De aceea, ne gândim că am putea să limităm prețurile la criterii obiective, astfel încât să ne orientăm la serviciile publice, care să țină seama de diferitele costuri implicate. Doamnelor și domnilor, politica agricolă comună este percepută de opinia publică ca fiind mult prea scumpă și se discută mult prea mult despre partea financiară, dar nu și despre performanțe și servicii. Noi, adică agricultorii, dar și cei din mediul politic, trebuie să prezentăm beneficiile politicii agricole comune pentru societate și pentru consumator. Discutăm despre prețuri bune, uh, produse gustoase, diversificate, uh, atrăgătoare, îngrijite și așa mai departe, mediul rural îngrijit, spații rurale uh, bine întreținute, prospere și așa mai departe. Un mediu prosper în Europa, așadar. Banii comunitari aduc așadar beneficiile cele mai bune pentru toți europenii în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Molto bene, grazie. Foarte bine, mulțumesc. Continuiamo. Continuiamo dando sempre la voce agli agricoltori. Vom continua cu alți reprezentanți ai comunităților rurale, domnul Rafael Hernandez, membru în Consiliul de Administrație al Biroului de Coordonare Via Campesina, are cuvântul. Grazie, signor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor acestei comisii pentru ocazia de a vorbi aici în numele Biroului de Coordonare Europeană Via Campesina și mai ales domnului Martin Hausling. Aceasta este o ocazie de care dorim să profităm pentru a promova această organizație a agricultorilor din 27 de state membre, milioane de agricultori din întreaga Uniune Europeană. Am dorit să subliniem importanța acestei ocazii de a ne prezenta propunerile în contextul actual. Suntem într-un moment de tranziție și dorim să ne asumăm această oportunitate cu responsabilitate. Însă, în același timp, solicităm să se um, ca și eurodeputații să își asume responsabilitatea care le revine, mai ales reprezentanților și membrilor acestei comisii, care trebuie să îmbunătățească viața agricultorilor la nivel european. Știm cu toții că am ajuns la finalul unei etape a unei politici agricole comune care a eșuat în anumite aspecte, unde, în mod clar, agricultorii și consumatorii sunt cei care au de pierdut. Și e important să subliniem acest lucru, fiindcă unele dintre obiectivele stabilite nu s-au îndeplinit, cum ar fi eh, garantarea unui nivel de viață adecvat în media rurală, accesul la piață, garantarea accesului consumatorilor la bunuri, populația rurală îmbătrânește de fiecare dată tinerii uh, se implică din ce în ce mai puțin în aceste activități agricole. Asta este lumea în care trăim. Având în vedere această situație, noi vrem să prezentăm o propunere care uh, are legătură cu siguranța alimentară. De fapt, noi mergem puțin mai departe și vorbim despre ceea ce numim suveranitate alimentară. Un lucru foarte important. Noi am dorit ca, începând cu anul 2013, să nu se mai utilizeze doar uh, expresia PAC, să se vorbească de politică agrară și alimentară comună în Uniunea Europeană, PAAC. Și această propunere pe care noi o prezentăm în această dupămasă se îndreaptă tocmai în ideea de a aborda rețelele stabilite în Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea obiectivelor agendei 2020, ale luptei împotriva schimbărilor climatice și a promovării unui mediu durabil. Într-o Europa a șomajului, agricultura poate să fie o sursă de locuri de muncă pentru persoanele care nu le au. Prima întrebare, prima problemă pe care trebuie să clarificăm este de ce producem, apoi cum se producem și cine produce. Este clar că întrebarea pentru ce se produce în Uniunea Europeană um, trebuie să ne axăm și să dăm răspunsul pentru uh, consumul intern în Uniunea Europeană și nu pentru export neapărat. Fiindcă dacă ne orientăm producția pe termen mediu și lung către export, uh, această activitate nu va mai fi durabilă, dat fiind că dependența de combustibil pentru transport și exploatare este una pe care nu ne putem asuma. În al doilea rând, trebuie să răspundem la întrebarea cum se produce. Cine trebuie să producă? Este clar că exploatațiile familiare sunt cele care pot să dea răspuns la această întrebare. Alimentația este o miză politică și terminologică. E o problemă de distribuție și nu se dorește o creștere necontrolată a producției. Și tocmai aici vorbim despre cei care gestionează activitatea politică și care au uh, responsabilitatea de a da răspunsuri la aceste întrebări care există. Și apoi PAC trebuie să răspundă și la întrebarea cum se produce. În cadrul Biroului de Coordonare Europeană, considerăm că prioritatea trebuie să fie reducerea impactului asupra schimbărilor climatice, asupra încălzirii globale, păstrarea biodiversității și uh, înlocuirea modelului actual. De aceea prezentăm o serie de aspecte cheie cu care să îndeplinim obiectivele. În primul rând, trebuie să existe prețuri stable, stabile și uh, agricultorii să poată să-și ducă viața pe baza activităților agricole. Comisia Europeană a făcut o comunicare referitoare la un lanț de aprovizionare alimentară mai bună și s-a menționat acolo existența abusurilor din partea marilor distribuitori care au o poziție dominantă și de aceea avem o serie de propuneri concrete. În primul rând, noua marcă trebuie să conțină metode de reglementare a producției și a piețelor agricole. Asta este un element esențial. Deci producțiile care sunt excedentare trebuie să fie reorientate și trebuie să le creștem pe cele deficitare. De asemenea, trebuie să se elimine lipsa de transparență care există în toate etapele lanțului alimentar. E nevoie de o mai bună distribuție a accesului la acest lanț alimentar și de aceea trebuie să se stabilească niște prețuri minime de bază pentru aceste produse agricole în momentele de criză este nevoie să se limiteze sau să se modifice sistemul uh, actual a legislației privind competența și trebuie să se limiteze beneficiile de-a lungul acestui lanț de alimentare. Este imposibil ca această, în această situație dezechilibrată să se poarte negocieri pe baza principiilor fair play-ului. Și este important să se ofere motivații și uh, uh, stimulente pentru comercializarea directă trebuie să capete consumatorul și producătorul o pondere mai mare și consumatorii trebuie să aleagă ce alimente consumă, să știe cum s-a produs acestea și care este amprenta de carbon a fiecărui produs. Este important ca aceste supermarketuri să, um, să facă publice distanțele care au fost parcurse de către produsele respective pentru a cunoaște amprenta de carbon. Și pentru ca produc, politica agrară europeană să fie la nivelul celorlalte politici mondiale, este important să avem în vedere uh, faptul că suveranitatea alimentară nu este anarhie, nu este o barieră în calea schimburilor internaționale. Fiecare regiune din lume are dreptul să producă produsele sale specifice pe care poate să le comercializeze. Fără îndoială, în Via Campesina considerăm că este important suficient de importantă alimentația pentru a nu alege să depindem de exporturi. În fiecare regiune din lume trebuie să se producă alimentele de bază local, pe cât mai mult posibil. Fiecare regiune are dreptul de a se eh, proteja de importurile la prețuri mici care pun în pericol propria sa producție. Și, din acest punct de vedere, solicităm niveluri de producție care să reflecte costul de producție european. De exemplu, în acordul care a fost semnat de curând, acordul de asociere cu Maroc, nu doar că acesta nu va contribui la uh, consumul de fructe europene de către cetățenii europeni, ci crește această problemă. Și apoi, în cazul bananelor, de exemplu, consumatorii europeni nu vor fi cel care, cei care au de câștigat, ci nici producătorii din țara de origine. Dacă ai o cutie de banane care costă 20 de euro în Uniunea Europeană, în America Centrală producătorii primesc doar 3 dolari pentru aceeași cantitate. Și considerăm că acest lucru duce la denaturarea rețelei sociale în țările respective. Stimați membri ai Parlamentului European, nu putem să avem o dublă abordare morală avem acum ocazia de a utiliza criteriile care sunt bune pentru producție în Uniunea Europeană și trebuie să înțelegem că acele criterii pe care le considerăm bune pentru noi trebuie să fie aplicate și în țările care produc acele produse. Deci nu trebuie ca doar noi să ne îmbunătățim standardele de viață, ci și alții. Și de aceea este foarte important să subliniem faptul că aceste măsuri nu sunt în beneficiul nimănui, nici al lor și nici al nostru. Nu trebuie să ne gândim la multinaționale. Acestea controlează 95% din comerțul cu banane la nivel uh, mondial și nu vrem ca lucrurile să continue în această direcție. Și în încheiere vreau să spun că este foarte important să menționăm și ajutorul direct primit de producători. Producătorii primesc doar 20% din ce plătesc consumatorii pe piață. Există foarte mari diferențe de marje. 400, 500, 1000 sunt cifrele pe care le pot menționa aici și e important să ne asigurăm că se continuă cu acest sistem al ajutoarelor. Însă, acestea trebuie să se axeze în mod adecvat pe exploatații care să fie justificat alese din punct de vedere al rolului pe care îl joacă și pe care l-au jucat în generarea de locul de muncă în sectorul agricol rural. Propunerea pe care o fac eu este doar nu doar în interesul uh, agricultorilor, ci a tuturor organizațiilor sociale, a societăților civile din Europa. S-au adunat semnături pentru declarația AgriFood, care este una foarte importantă, cum am spus, nu doar pentru fermieri, ci pentru societățile civile din întreaga Europa. Mulțumesc pentru atenție! Foarte bun, mulțumim domnului Rafael Hernandez și acum, cu mare plăcere, îi dau cuvântul domnului Peter Kendall, președintele Sindicatului Național al Fermierilor. Aveți cuvântul. Thank you very much indeed. Mulțumesc eh, domnului președinte al Comisiei pentru că m-a invitat aici. Reprezint eh, Uniunea Națională a Fermilor eh, și vreau să vă spun că știu că Parlamentul European va avea un rol important de jucat în ce privește viitorul PAC. Eu mă găsesc uh, foarte aproape de Cambridge, dar și de Londra, Londra dar provin dintr-o uh, familie cu lungă tradiție în uh, agricultură și așa că înțeleg care sunt problemele cu care se confruntă agricultorii. Ei au nevoie de bani, de resurse ca să poată să se descurce și să prevadă viitorul. Există, bineînțeles, provocări cu caracter global dar chiar și așa e nevoie ca fermierii noștri să poată să fie, să li se dea asigurări ca să poată să facă investiții pe termen lung și să-și planifice activitățile. Și aici e vorba de a folosi resursele mai înțelept, pentru că provocarea este de a trece de la o economie uh, care consumă foarte multe hidrocarburi la o economie mult mai uh, exigentă în această privință și vedem această provocare reflectată pe întreg glob întregul glob. Și de aceea politica agricolă trebuie să fie parte a soluției. Dacă ne gândim la fermieri în Regatul Unit și știu că am avut ecouri și de la Uniunea Fermierilor din Ulster, noi ce dorim? Nu dorim să fim dependenți de ajutoare, de subvenții. Dorim să uh, fim tratați într-un mod mai corect, mai echitabil, să avem locul nostru pe piață, în special în condițiile crizei economice în Europa. Uh, ni se cere ca și noi să ne aducem uh, contribuția la o piață uh, mai, mai dinamică. Încă o dată, fermierii, producătorii nu doresc să stea cu mâna întinsă la infinit, însă să nu uităm veniturile femeilor în Europa, ele sunt importante. Avem nevoie de aceste ajutoare totuși și o, vom avea nevoie și pe termen lung. Însă să nu uităm că s-au făcut progrese mari în ultima vreme. Europa a făcut mari progrese și trebuie să avem uh, vocea noastră care să fie auzită pe plan internațional și să nu uităm importanța restituirilor la export pe, în context internațional și felul în care ne prezentăm la masa de negocieri în cadrul negocierilor OMC. Aici este nevoie de stimularea producției europene și dezvoltarea Uh, sau mai bine zis, poziția noastră față de piețele din țările în curs de dezvoltare, dar bineînțeles și propria gestionare a proprii noastre piețe interne. Când ne gândim la agricultură, avem nevoie de o dezbatere foarte amplă care să respecte mersul piețelor. Uh, în Uniunea Europeană se vorbește de uh, eliminarea acelui pilon 1. Uh, s-a văzut ce s-a întâmplat cu acel ciclu boom and bust, ascendent-descendent și trebuie să ne gândim la protecționism. Sunt țări în lume care au recurs la fel de măsuri. Dar Piața singură nu este o soluție. Nu trebuie să-i lăsăm singuri izolați pe agricultori sau piața agricolă. Iată de ce este nevoie de o mai bună coordonare, o mai bună informare și trebuie să prezentăm publicului larg de ce este nevoie de o politică agricolă solidă, puternică și comună pentru toată Uniunea Europeană. Consider că Mare, o, un mare rol îl joacă aici reformarea plăților directe. Bineînțeles că există sisteme de producție diferite eh, în diferite zone ale lumii și, eh, pe de altă parte, sunt țări care doresc să intre pe piața europeană. Foarte bine, în aceste condiții este nevoie de plăți directe Uh, pentru că uneori uh, semnalele pieței nu sunt suficiente. De aceea avem totuși încă nevoie de pilonul 1 și de ajutoare directe. Pentru că mersul piețelor de multe ori depinde, depinde și de ce se întâmplă uh, în mersul naturii s-ar putea să existe cicluri de exemplu de secetă sau de abundență și piețele reacționează sau nu uh, la aceste lucruri. Dar dacă avem ani foarte productivi, trebuie să ne gândim că tocmai în acel moment trebuie să planificăm producția, să o scădem sau să cultivăm mai puțin ca să compensăm aceste diferențe. Și aici intervin încă o dată plățile din cadrul pilonului 1. Însă uh, este clar că uh, ar fi bine să fim mai puțin dependenți de acest pilon 1, dar piața singură nu poate să răspundă provocărilor. Piețele pentru producători ar trebui să fie mai libere și fermierii înșiși trebuie să aibă control asupra acestor piețe care trebuie să funcționeze eficient. Vorbim despre creșterea plăsurilor și de impactul la consumator, acel 27% creștere prețurile agricole. Însă, marjele care pot fi înregistrate sunt disproporționate și piața uneori distorsionează foarte mult lucrurile. Trebuie ca piața să nu mai distorsioneze lucrurile și să fie mai echitabilă. Și tocmai aici Comisia Europeană poate să se implice. În Regatul Unit noi dorim contracte și facem o campanie pentru contracte mai clare, mai mult în sectorul lactatelor și acest lucru poate aduce o valoare nu numai societății în general, ci și vieții rurale. Deci contracte de aprovizionare care să menționeze foarte clar standarde de mediu uh, și așa mai departe. Trebuie să vedem cum uh, țăranii beneficiază de prețuri durabile pe termen lung și, uh, bineînțeles, nu înseamnă că ne împotrivim pieței, ci dorim tocmai ca piața să funcționeze într-un mod mai uh, echitabil. Trebuie ca consumatorii să înțeleagă și importanța forței de muncă. Dacă dorim standarde de mediu și sociale mai mari, acestea presupun niște costuri și consumatorii trebuie să fie mândri de aceste standarde europene care sunt produse, produsele agricole uh, europene. Și iată de ce agricultorii europeni trebuie să aibă un cuvânt de spus și aici. În sfârșit, mă întorc la problema finanțelor și, a, și pe de altă parte, mă întorc la importanța unei politici agricole, agricole comune. Pentru că, până la urmă, banii sunt cei care, de care depinde supraviețuirea PAC este bine să existe fonduri uh, disponibile în cadrul PAC pe care apoi statele să poată să le completeze. Eu sper că Parlamentul European își va folosi influența pe cât de mult posibil pentru ca să se ajungă la o, o adevărată politică comună care până la urmă a fost victima propriului succes în ultimii ani, o politică care trebuie să se adapteze la provocările contemporane. Pentru că următorii 20-30 de ani vor fi unii foarte grei, uh, foarte plini de uh, provocări, inclusiv în contextul creșterii populației mondiale și sper că Parlamentul European va aduce cât mai mult sprijin pentru ca lucrurile să meargă pe calea de cea bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am putut să prezint acest lucru. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumim domnului Peter Kendall și acum încheiem turul experților agricoli, dând cuvântul domnului Albert Jean Matt, fost europarlamentar. Albert, ai cuvântul. Okay. Thanks. Dank u, eh, voorzitter. Ook dank voor... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație. Este foarte frumos să mă întâlnesc aici cu o sumedenie de foști colegi. De asemenea, este foarte bine că pot să vorbesc astăzi despre viitorul PAC. În primul rând, aș dori să-i felicit pe colegii din Comisia Agri pentru ratificarea tratatului de la adoptarea tratatului de la Lisabona, pentru că, iată, acum, în mediul codeciziei, uh, veți avea mai multe de spus în ceea ce privește politica agricolă comună. Vorbesc ca președinte al LTO din țările de jos și pot să vă spun că Astfel, agricultorii vor putea să aibă mai multă încredere în PAC, pentru că acum aceasta se află mai mult în mâinile Parlamentului, mai puțin în mâinile Consiliului. În al doilea rând, aș dori să vă felicit uh, pentru reacțiile pe care le-ați avut la cea mai nouă strategie 2020 europeană, care a fost publicată de curând, pentru că ați arătat astfel că se pune accentul pe puterea inovatoare a agriculturii. Mă bucur foarte mult că ați protestat în momentul că ați văzut că aceasta tinde să lipsească în strategia 2020. Să revenim acum la tema de astăzi, PAC. Politica agricolă comună este absolut necesară pentru Europa. Am purtat o, numeroase discuții privind uh, depopularea spațiului rural și un lucru este clar agricultorii europeni sunt cei care reprezintă mediul rural și de aceea ar trebui să ne concentrăm politica acolo și să nu uităm că avem foarte multe de pierdut dacă nu facem acest lucru, pentru că fermierii și agricultorii europeni sunt cei care, iată, arată că ne aflăm la cel mai înalt nivel în ceea ce privește bunăstarea animalelor, siguranța alimentară, securitatea alimentară la nivel mondial și că beneficiem de o varietate largă de produse și specialități. Însă agricultorii sunt acum expuși presiunilor. Știu foarte bine că acest lucru se întâmplă în țările de jos pentru că uh, este criticat bugetul și modul în care apărăm bugetul agricol. Doar dacă reușim să venim cu răspunsuri concrete la această critică, putem să asigurăm viitorul politicii agricole comune. De aceea este important să ne asigurăm că și după 2020 vom avea un buget decent în acest sens, motiv pentru care sprijin întru totul ceea ce a spus vicepreședintele Gerd Sonleiter al COPA și Peter Kendall și antevorbitorii mei, de fapt. În ceea ce privește Uniunea Agricultorilor din țările de jos, aș dori să spun câteva lucruri care, în opinia noastră, sunt importante în reformarea PAC și care ar trebui să fie menționate. Noua PAC ar trebui să asigure uh, Uh, o plus valoare pentru ceea ce este important pentru noi toți. Este vorba despre uh, conservarea spațiului rural, despre biodiversitate și așa mai departe. Acum, uh, în ceea ce vește pilonul 2, ne reușește acest lucru, dar doar într-o mică măsură. De asemenea, avem nevoie și de o legătură directă către legitimitatea PAC și către um, ceea ce înseamnă întărirea PAC. Și avem nevoie de mijloace pentru a face acest lucru. Am putea să găsim un răspuns adecvat pentru a argumenta că demontarea PAC nu ar face altceva decât să ducă la uh, sărăcirea și la, părăsi, la părăsirea spațiului rural și la pierderea biodiversității. Ar fi foarte bine dacă noua politică agricolă comună uh, ar uh, pune în valoare și produsele ecologice. Ce vrem să mai spunem este și că securitatea alimentară este importantă pentru ca Europa să poată să facă față noilor provocări date de creșterea uh, cererii de alimente cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat. Aș dori să fac referire la ceea ce a spus Peter Kendall într-un mod absolut logic. Este necesar să ne asigurăm că pe piața mondială rămânem competitivi. De aceea este nevoie să oferim uh, plăți uh, și subvenții agricultorilor. ONU spune că până în 2050 este nevoie de o creștere cu 70% și Eurobarometrul din martie 2008 ne arată că sectorul agroalimentar este extrem de important în PAC pentru populația europeană. Ei bine, acest lucru înseamnă că acum politica agricolă comună și bugetul vor trebui să fie uh, sprijinite mai mult decât cred unii acum. Un al treilea punct foarte important ar fi competitivitatea și inovațiile în domeniul PAC, pentru că acestea sunt elemente cheie pentru a asigura o producție fezabilă la nivel mondial. Sigur, discutăm și despre precaritatea resurselor, despre o cerere tot mai mare de alimente, de aceea avem nevoie de o politică agricolă stimulantă care să producă durabil cu mai puține resurse. Astfel, vom putea rămâne la, nive la nivelul de top în lume este important și să ne axăm pe importanța exporturilor. Noi, în calitate de Uniune a Agricultorilor, Uniune Națională, am încercat să asigurăm durabilitatea. Asta înseamnă că am încercat să scădem consumul energetic de 2, de, la 2, cu 2% anual și, de asemenea, să asigurăm la nivel agricol o îmbunătățire cu 20% a rentabilității energetice, astfel asigurând durabilitatea de care vă vorbeam adineauri. Discutăm și despre producția agricolă care nu este efectuată în condiții optime. Pentru a asigura uh, însă conservarea spațiului rural avem nevoie de politici concrete. Aș vrea să spun ceva și despre piață. În ceea ce privește agricultura, piețele stabile sunt foarte importante pentru a putea asigura cel puțin un uh, mediu rural stabil și discut aici despre cartofii produși pentru amidon, despre sfeclă de zahăr, despre animalele crescute pentru consum și așa mai departe. Ei bine, avem nevoie de o politică de piață foarte bună în ceea ce privește cerealele, noi avem un nou plan pentru piață, astfel încât cerealele și după 2015 să aibă un spațiu al pieței uh, stabil. Și sunt prevăzute și intervențiile uh, în ceea ce privește recolta de produse energetice. Vom face un studiu de impact în acest sens și sperăm ca Parlamentul European să ne sprijine în uh, acest domeniu pentru o bună administrare și gestionare a pieței. Un alt punct important este uh, egalitatea între agricultori și supermarketuri sau relația de egalitate. Avem nevoie de modificare a regulamentelor privind OMG-urile, pentru că dacă vom colabora mai mult, la nivel de agricultor și supermarket, atunci situația se va îmbunătăți pentru că va fi adaptată și competitivitatea la realitățile pieței. Agricultorii au nevoie să ocupe aceeași poziție ca și supermarketurile pe piață, pentru că atât timp cât supermarketurile sunt mai puternice, atunci orice cooperativă, orice uniune va fi, uh, se va confrunta cu probleme Alte inele ale lanțului de aprovizionare trebuie să recunoască că fără agricultori biodiversitatea și de multitudinea produselor ar avea de suferit, astfel încât trebuie să ne adaptăm cu toții pentru a exista acorduri între agricultori, între procesatori pentru o producție durabilă, astfel încât cu toții să fie tratați în mod echitabil. Doresc uh, să fac și o pledoarie în fața actorilor politici europeni. V-aș ruga să vă asigurați că politica agricolă comună rămâne de domeniul comunitar, să evitați naționalizarea, pentru că astfel s-ar ajunge la situația în care agricultorii, în loc să mai acționeze împreună în Europa, vor acționa la nivel individual în producție. Și astfel vor avea de suferit produsele de calitate pe care le avem acum în Europa ar fi foarte um, rău pentru cultura noastră, pentru biodiversitate și așa mai departe, dacă am pierde elementul comunitar al politicii agricole comune. Ei bine, pentru a face toate acestea, contăm pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie, Albert! Mulțumim, Albert! Poți să te bazezi pe sprijinul nostru. Fără îndoială vom face eforturi în acest sens. S-a încheiat prima parte a intervențiilor și acum deschidem dezbaterea, prima parte a dezbaterii și am să dau cuvântul întâi de toate coordonatorilor grupurilor și apoi tuturor celor care s-au înscris la cuvânt. Vă reamintesc că după această scurtă etapă de dezbateri vom avea un al doilea grup de intervenții și apoi la final dezbaterile în care vor fi trase concluziile. Începem cu șeful uh, grupului socialiștilor și democraților, domnul Luis Capula Santos. Luis, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să aș dori să îl felicit pe domnul raportor, pe domnul Lyon, pentru acest pre-raport, să-i spunem așa. Deci îl felicit pe domnul Lyon, fiindcă a prezentat aici un document extrem de util. Știu că a făcut mari eforturi pentru acest document și e un document pe care îl putem utiliza pentru acest început de discuție. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut prezentări și să-i salut pe foștii noștri colegi. Întotdeauna e o plăcere să vă revedem. Stimați deputați, dragi participanți la acest seminar, știm cu toții că momentul actual este un moment de mari dificultăți pentru Europa și pentru întreaga lume. Economia și întreaga societate traversează niște momente dificile și tocmai în aceste timpuri dificile se ivesc mari oportunități. Avem și noi o mare ocazie și anume aceea de a reforma o politică agricolă care, fără îndoială, a înregistrat mari succese în Europa, dar care trebuie să fie adaptată la timpurile în care trăim. Timpuri care, așa cum am spus, sunt destul de dificile. încercăm să limităm bugetul comunitar și fără îndoială ă, nu dorim să-l creștem și având în vedere extinderea Uniunii Europene, știm că numărul agricultorilor s-a dublat, practic, în timp ce bugetul s-a redus treptat. Prin urmare, e vorba de o mare responsabilitate și trebuie să dăm dovadă de multă imaginație cu toții. Și sper că Parlamentul, Guvernul și comisiile se vor dovedi la înălțimea acestei provocări. Însă, domnule președinte, sunt optimist, fiindcă constat că există o varietate mare de puncte de vedere care converg pe chestiunile esențiale. De exemplu, există un mare spectru politic, larg spectru politic, care dorește să se păstreze politica agricolă comună și sper că acest consens să ne ajute să refuzăm orice posibilă renaționalizare a politicii agricole. Nu putem fi în favoarea cofinanțării. Cofinanțarea este instrumentul cel mai pervers pregătit, uh, mai ales dacă vrem să raționalizăm și să gestionăm momente dificile cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește bugetele naționale. Prin urmare, ce politică agricolă comună dorim? Să avem una echitabilă, una justă, una cu o mai mare legitimitate? Avem nevoie, în mod evident, de o nouă arhitectură, însă trebuie să fim și îndrăzneți. Întotdeauna se vorbesc de vocile care apără pilonul 1, apoi sunt și alții care apără pilonul 2. Eh, cred că trebuie să punem capăt acestui război fiindcă nu are sens să, să mențină această dihotomie. Legitimitatea ajutoarelor din pilonul 1 trebuie să fie aceeași cu ajutoarele agroalimentare din pilonul 2. Și de aceea consider că primul pilon nu trebuie să fie extins, nici cel de-al doilea, ci efectiv trebuie să se reunească ajutoarele care au aceeași bază legitimă pentru a simplifica viața agricultorilor și pentru a eficientiza sistemul de plăți. Documentul colegului Lyon îndreaptă lucrurile în această privință și cred că vom putea să introducem și contribuțiile socialiștilor acolo. Însă sunt optimist pentru că toată lumea apără sistemul reglementării piețelor care sunt cele mai bune instrumente, care este cea mai bună combinație de instrumente care să permită siguranța și să apere agricultorii în aceste momente extrem de volatile la nivelul piețelor. Toată lumea este de acord când spunem că trebuie să sprijinim dezvoltarea rurală, diversificarea economică a regiunilor. Trebuie să existe investiții cu coparticipare în aceste zone rurale. Trebuie să încercăm să avem sisteme de irigații, colect, sisteme colective de irigații. Trebuie să construim, prin urmare, un nou model în agricultură. Și aș vrea să-l rog pe domnul Lyon să lase deoparte aceste modele vechi care dau naștere la controverse în cadrul acestor discuții. Eu sunt deschis, grupul nostru, grupul socialist, este deschis pentru a încerca să ajungem la un consens larg ce va fi necesar fiindcă Parlamentul nu poate să negocieze cu Consiliul de pe poziții uh, diferite. În cadrul Parlamentului trebuie să avem o poziție puternică și de coeziune. Coeziunea, unitatea va fi forța în negocierile cu Consiliul. Și de aceea cer să existe consens larg între noi toți. Noi, socialiștii, ne declarăm disponibilitatea pentru a ajunge la acest consens. Mulțumesc! Mulțumesc, Luis! Și pentru a consolida coeziunea, îi dau cuvântul lui Michel Danten în numele PPE-ului. Michel. Merci, Mulțumesc, domnule președinte vreau să-l scuz pe domnul Albertes, coordonatorul nostru, pentru că nu poate să vină aici, în această după masă. Ceea ce privește grupul nostru, PPE, suntem convinși că politica agricolă comună, care este un adevărat atu în construcția europeană și care astăzi este victima succesului propriu, este, înainte de toate, un instrument pentru autonomia alimentară a Europei, dar aceasta cu condiția respectării anumitor norme și standarde. Iată ceea ce trebuie să prezentăm în fața publicului. Trebuie ca publicul să înțeleagă că e nevoie de un standard european, care astăzi încă n-a fost atins, și acest standard are anumite costuri, un cost mai ridicat decât producția din restul lumii. Este vorba de un mesaj care încă nu a fost suficient uh, înțeles. Și un alt mesaj se referă la faptul că agricultura trebuie să se înscrie într-un cadru mai larg, cu luarea în uh, considerare în special aspectului mediu. Deci când e vorba de a vorbi de atragerea publicului de partea noastră, de standarde, de standarde de mediu, ă, aici apare și problema concurenței neloiale ă, a producătorilor din alte părți ale lumii. În Europa avem o tradiție rurală agricolă și agricultura menține și perpetuează cultura teritoriilor noastre. Iată de ce în fața publicului nostru trebuie să susținem o agricultură puternică. Nu ar trebui ca banii dedicați agriculturii să fie ținta atacurilor și a criticilor. Știm foarte bine care este principalul Uh, care sunt principalele cheltuieli uh, bugetare europene și la nivelul fiecărui stat. Este vorba, între altele, de agricultură și acest lucru nu ar trebui să ne uh, rușineze. Apoi, se vorbește mult despre rolul piețelor. În ultimii 10 ani s-a promovat foarte mult de reglementarea, privatizarea și am văzut foarte bine ce s-a întâmplat în 2007-2008 cu degringolada prețurilor uh, la produse agricole și apoi în 2009 uh, criza prețurilor în special la lapte. Ne trebuie noi instrumente și trebuie ca toți producătorii, toți agricultorii, nu mă refer aici la factorii de decizie politică, mă refer la producătorii din vechea Europa, uh, ei trebuie să înțeleagă că instrumentele care funcționau uh, în Europa celor 15 n-au cum să mai funcționeze în Europa celor 27, la fel cum um, vechea formulă Europa celor 6 sau celor 9 are instrumente care acum sunt pur și simplu neadaptate. Uh, S-a pus aici întrebarea legată de aceste noi instrumente. Iată, Asta este întrebarea pe care trebuie să o ne punem. Mulțumim pentru orice contribuție. La parola. Mulțumesc, Michel, și acum îi dau cuvântul lui James Nicholson, reprezentant al conservatorilor europeni. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, astăzi de ziua Sfântului Patrick, o sărbătoare în Irlanda de Nord, vă doresc cu toții, tuturor sărbători fericite. Acasă avem și o zicală de ziua Sfântului Patrick. Spunem adio iernii și spunem bun venit primăverii. Să sperăm așadar că astăzi vom reuși să punem cu toții bazele unui nou început, un început de drum care probabil uh, va fi parcurs în următorii trei ani. Acum cu noile puteri de codecizie, indiferent ce implică acestea mai bine sau mai rău, va trebui să facem față presiunilor care vor fi puse asupra noastră, astfel încât să mergem mai departe în direcția binelui. După cum am spus, prioritatea numărul 1 este bugetul și procentajul din buget. Trebuie să vă spun că sunt îngrijorat pentru că de fiecare dată aud oameni spunând că politica agricolă comună va avea din ce în ce o mai uh, puțină cotă, din, o mai mică cotă din bugetul european. Asta mai ales prin prisma uh, creșterii de la 15 la 27 de state membre. Ei bine, cred că trebuie să fim atenți pentru a vedea cum vom merge mai departe cu uh, administrarea bugetului și dimensiunea acestuia. Și George Lyon a spus că viitorul PAC trebuie să fie echitabil față de noile state membre, dar și față de vechile state membre europene. Așadar, ce vrem să realizăm noi? Eu cred că o agricultură corectă, onestă și echitabilă, care să facă față cerințelor, uh, Uh, necesită o contribuție substanțială și uh, în ceea ce privește performanța de mediu. Trebuie să facem față noilor provocări și să le utilizăm pe acestea în avantajul nostru, astfel încât să fim pregătiți pentru viitor. Plățile unice la exploatație sunt necesare pentru mulți fermieri, care este viitorul acestora, ei bine, aceasta este o întrebare deschisă la care, despre care vom discuta în lunile ce urmează. Trebuie să subliniez faptul că, în opinia mea, pentru a ținti spre orice schimbare la nivelul fermierilor, aceștia au nevoie de timp pentru a se adapta. În ceea ce privește sectorul laptelui, de exemplu, știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Știm foarte bine ce uh, a dat acele probleme care au apărut. Însă, după cum am spus, trebuie să utilizăm provocările în avantajul nostru. Nu putem să luăm pe nu în brațe cât timp alții vin și ne înlocuiesc produsele noastre cu uh, produsele lor care sunt uh, fabricate la substandard. Fermierii Europei doresc să producă alimente bune, dar nu vor să fie supraîmpovorați de birocrație și adevărul este că aici, la Bruxelles și în statele membre, de fiecare dată când venim cu o nouă directivă și de fiecare dată când aceasta trebuie implementată, nu facem altceva decât să creștem birocrația și să-i împovărăm pe fermierii europeni. În opinia mea, aceasta este una dintre marile greșeli comise și trebuie să ne dezicem de ea pe viitor. Acum avem oportunitatea de a ne întreba ce dorim, de fapt. Și dorim să continuăm în uh, această direcție, dori, avem nevoie de pilonul 1 și pilonul 2, modularea este oare uh, obiectivul bun? Încerc aici să, să fiu critic, pentru că dacă niciunul nu este critic, atunci nu este bine. Deci trebuie să, adopt, să abordăm și aceste subiecte pentru că, da, s-a adus modularea și s-a adus pilonul 2, dar niciodată nu s-a discutat cum ar fi trebuit despre finanțare și tocmai de aceea această chestiune este foarte slabă acum. Domnule președinte, știu că vreți să scăpați acum de mine, dar aș dori să mai punctez încă ceva privind cofinanțarea. Uh, dacă cofinanțarea nu este obligatorie peste tot în european, atunci eu cred că ne confruntăm cu pericolul de a înlătura cuvântul comun din politica agricolă comună și nu vom mai avea o agricultură comunitară. Trebuie să ne întrebăm dacă avem un instrumentar suficient de dezvoltat și răspunsul este nu. Avem nevoie de instrumente și mecanisme noi. Trebuie să recunoaștem că nu suntem într-o etapă foarte bună în ceea ce privește instrumentele și discutăm despre viitorul agricultorilor și al sectorului agricol, dar trebuie să creștem încrederea în sectorul rural, pentru că cei de acolo sunt cei care ne aprovizionează cu alimente și, în opinia mea, ei sunt cei care vor veni cu o contribuție largă uh, în ceea ce privește toate nevoile noastre în lupta cu schimbările climatice și cu toate cele de provocări. Mulțumesc! Deso... Mulțumesc, James, și acum îi dau cuvântul lui George Lyon, ca reprezentant al liberalilor, nu ca raportor. George, ai cuvântul. O intervenție foarte scurtă, fiindcă la final voi interveni cu concluziile. Din intervențiile vorbitorilor s-a remarcat uh, criza economică și schimbările climatice ca elemente cheie și trebuie să acceptăm această realitate când creăm calea spre viitor din restul intervențiilor un angajament 100% pentru politică comună, nu pentru cofinanțare sau renaționalizarea politicii pe ascuns. Noi sprijinim aceste principii. Nevoia de stabilitate și predictibilitate în politici, fermierii spuneau, reprezentanților spuneau că nu se tem de schimbări, însă pentru Dumnezeu dați-ne timp să ne adaptăm la aceste schimbări eh, și vrem stabilitate și predictibilitate. Are ieșit de asemenea și nevoia abordării problemei tinerilor fermieri și a viitorilor acestora și trebuie să avem o politică ce să ofere durabilitate pentru agricultură și pentru stimulente pentru tineri și apoi disponibilitatea comunității fermierilor de a aborda noile provocări care a reieșit foarte clar din contribuții și apreciem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, George! Acum cu plăcere dau cuvântul reprezentantului grupului Verzilor, care este Martin Hoșling. Martin, ai cuvântul. Doamnelor și domnilor, doresc să-i mulțumesc lui George Lyon pentru intervenția sa, dar și vorbitorilor de astăzi. S-au abordat foarte multe teme importante și aș dori să mă refer și eu la câteva. George Lyon a spus ultima dată, când uh, discutați despre raportul său, că avem nevoie de o PAC ecologică. E bine, noi, verzii, suntem desigur de acord cu această idee și dorim să ecologizăm PAC, desigur. M-a bucurat de asemenea faptul că unii dintre vorbitori uh, au menționat faptul că au mai multă încredere în Parlamentul European decât în Consiliu. Ei bine, vom vedea uh, care este situația la sfârșitul acestei dezbateri. Dar cred că este nevoie să purtăm o dezbatere amplă, nu doar în Parlament, uh, nu doar în parlament ci și cu ceilalți actori în ceea ce privește modelul agrar european, eu cred că acesta trebuie să prindă viață, pentru că trebuie să vedem pentru ce stă politica agricolă comună europeană prin comparație cu altele. Și trebuie să formulăm foarte clar termenii acestei definiții. S-a discutat și despre strategia 2020. Este foarte păcat că agricultura este prezentată cumva la periferie în această strategie. Ei bine, trebuie să ne impunem și să o prezentăm ca un element central. Și, de asemenea, să spunem că avem nevoie de ea în Europa. Cred că suntem cu toții de acord cu privire la acest lucru nu tot ceea ce ține de PAC până acum este bun. Cred că trebuie să recunoaștem și acest lucru și trebuie să fim, a, să fim în măsură să exprimăm critici. Discutăm odată despre distribuirea mijloacelor financiare. Există oarecare neconcordanță la nivelul Uniunii Europene, un dezechilibru între statele membre, dar și în interiorul statelor membre și trebuie să discutăm despre acest subiect. Trebuie să vedem unde ajung banii noștri și cine profită de pe urma acestora. Ei bine, aici discutăm despre o echitate a distribuirii uh, mijloacelor financiare despre care e nevoie să discutăm. De asemenea, în ceea ce privește direcția politicii agricole comune, uh, știm că nu ne-a, nu ne-a reușit uh, foarte bine să ne adaptăm la uh, obiectivele noastre, astfel încât agricultorii să poată să profite de creșterea prețurilor și de, să aibă o creștere a venitului. Și trebuie să vedem de ce se întâmplă acest lucru. O parte din cauze au fost deja menționate astăzi. Avem nevoie de noi reglementări ale pieței pentru a-i poziționa mult mai bine și mai favorabil de agricultori. Există mereu și mereu o diferență crescântă între ceea ce primesc uh, producătorii agricoli și ceea ce plătesc consumatorii. Ei bine, este nevoie să reglementăm piața pe viitor mult mai bine în acest sens. Un lucru, iarăși, extrem de important care a fost formulat este următorul. Noi, cu PAC, avem o responsabilitate globală, căreia trebuie să îi facem față. Noi mereu am criticat faptul că restituirile la export nu ar trebui să fie un mijloc al politicii agricole comune, pentru că distrug piețele și afectează uh, agricultorii mici uh, din țările uh, în curs de dezvoltare. Ei bine, trebuie să ne dezicem de aceste practici definitiv, dar trebuie totodată să vedem și cum asigurăm uh, securitatea alimentară pe viitor. De aceea, cred că ar trebui să ne uităm la raportul mondial uh, privind alimentația, să vedem care este situația subzistenței în uh, țările în curs de dezvoltare în domeniul alimentar. De asemenea, ca parte integrantă a politicii agricole comune, trebuie să menționăm biodiversitatea și schimbările climatice, noile provocări. Nu putem să menționăm aceste lucruri ca fiind o sarcină adițională în pilonul numărul 2, ci trebuie să reprezinte un scop în sine clar formulat. În ceea ce privește cadrul financiar, Cred că trebuie să ne asumăm o poziție în momentul în care formulăm obiectivele clar, și le încadrăm în conținut. Este o discuție foarte importantă și aceasta, dar cred că trebuie să formulăm mai întâi obiectivele, să vedem de ce avem nevoie pentru uh, PAC și uh, să nu uităm că politica agricolă comună este o politică pentru spațiile rurale. Și tocmai de aceea cred că putem să câștigăm sprijinul opiniei publice. Pentru că eu nu cred că PAC este atât de aspru criticată de opinia publică acum, precum au spus unii colegi. Eu cred că în Uniunea Europeană există oarecare uh, atitudine pozitivă față de PAC și față de rolul acesteia în mediul rural. Uh, ei bine, avem deja în spate multe discuții pe aceast, acest subiect și uh, vom profita în calitate de Parlament de toate aceste discuții, vom purta un dialog amplu, nu doar cu actorii principali din mediul agricol, ci și cu ceilalți vizați pentru a genera o PAC fezabilă. Fine. Mulțumim, Martin, și acum reprezentantul GUE, Le Iaric, are cuvântul. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc tuturor celor care au vorbit și mulțumesc și domnului raportor, de asemenea. Vorbim aici multe, vorbim și spunem multe despre generalități, obiective comune, generale, absolut justificate și juste. Însă, cred că ar trebui să mergem mai mult în detaliu pe marginea mai multor subiecte, pentru că aceste obiective ale noastre cu caracter general nu au nicio șansă de a fi transformate în realitate. Se spune că PAC uh, și-a îndeplinit obiectivele. Da, poate că la nivel macroeconomic uh, și în ceea ce privește autonomia alimentară sau dar situația fermilor mici și mijlocii astăzi în Europa este una pur și simplu dramatică și trecem cu vederea deseori acest aspect. O scădere semnificativă a veniturilor și o îndatorare enormă a acestor producători, mulți dintre ei sunt nevoiți să își uh, renunță la producție, să închidă fermele și unii dintre ei, inclusiv în Franța, sunt nevoiți să apeleze la ajutorul de șomaș sau la alte ajutoare de subzistență. E pur și simplu dramatic. Așa că nu cred că putem să spunem că PAC și-a îndeplinit absolut toate obiectivele, pentru că în ce privește ocuparea sau viața comunităților rurale, acest lucru nu este adevărat. În al doilea rând, ar trebui să mai vorbim de tipul de agricultură de care am avea nevoie, adică o agricultură eficientă punct de vedere social, dar și economic. Și există o diferență între faptul de a ne dori o agricultură uh, bazată uh, pe munca țăranilor și o agricultură de tip industrial. Pentru că astăzi scăderea prețurilor care se practică din cauza deciziilor politice. Să nu uităm acest lucru. E bine, am dereglementat prețurile și am renunțat la prețurile sau costurile minime și atunci, bineînțeles că a crescut productivitatea, dar cu însoțită de niște efecte perverse absolut uh, uh Uh, puternice. Uh, și, la fel, uh, nu ne-am respectat angajamentele nici în ce privește mediul, dar nici în ceea ce privește tarifele vamale. Nu putem să mai continuăm să importăm marfa alimentară la prețuri scăzute din țări în curs de dezvoltare, împiedicându-le în paralel să hrănească propria populație și, mai mult decât atât, Uh, împiedicând proprii noștri țărani și producători să uh, se dezvolte și mai mult decât atât, și distrugând mediul. Iată de ce avem nevoie de o preferință comunitară combinată cu o anumită solidaritate. Asta, aceasta ar putea fi o soluție. Apoi problema bugetului. Bugetul trebuie menținut, poate chiar și crescut, însă se pune mai mult decât atât problema uh, repartizării, distribuirii acestui buget și ar trebui să existe oarecare condiționalitate legată de progresul social și de respectarea mediului înconjurător. Pe de altă parte, nu ne întrebăm niciodată ce se întâmplă cu relațiile noastre în Europa, între noi. Astăzi, sistemul actual uh, favorizează concurența între producătorii noștri în Europa. De ce n-am putea să hotărâm uh, ca în uh, momentul în care se decide producția de legume și de fructe să ne bazăm pe anumite calendare uh, care să fie, uh, să fie studiate între diferitele țări și să ne punem de acord. Cred că acest lucru nu împiedică absolut deloc concurența. Din potrivă, este ceva absolut rațional. Apoi să vorbim și despre autosuficiență sau autonomie alimentară. Uh, Există ramuri uh, în care, sau domenii în care se produce și în care nu se atinge autonomia alimentară. Să ne gândim la uh, carnea de, de ovine, carnea de bovine, printre altele. Aici preferăm să recurgem la importuri, de exemplu, de carne de miel din alte țări. Apoi, de ce Uniunea Europeană nu ar lansa ideea unui plan sau proiect proteine Um, de ce n-am avea acest obiectiv și preferăm să continuăm să importăm proteine deseori provenite din organisme modificate genetic? Uh, pe de altă parte, sunt de acord cu ideea cum că producătorul are o misiune cu caracter public, general, pentru binele public, uh, pentru producția de bunuri uh, agricole. Și aceasta este într-adevăr o misiune care ține de producerea unui bun public. Însă, este oare acest lucru compatibil cu uh, continuarea negocierilor în forma lui actuală la OMC, pentru că acolo se consideră că materiile, agri- uh, materiile prime agricole sunt mărfuri și nu bunuri publice. Așa că eu sunt de acord uh, cu cele spuse de prietenii de la Via Campesina, adică o politică comună care să fie agricolă, alimentară și cu respectarea mediului înconjurător. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Înainte să continuăm cu restul intervențiile, am să dau cuvântul reprezentantului Comitetului Economic și Social, domnul Luis Rib, raportor pentru avizul privind viitorul PAC după 2013 în cadrul CS. Domnule Riba, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prin faptul că și noi putem să ne exprimăm opinia aici, în cadrul acestei reuniuni, ne bucurăm de asemenea că Parlamentul a primit drepturi noi, pentru că și din discuție ne putem da seama cât de important este acest lucru. Vedem că reprezentanții grupurilor politice, reprezentanții cetățenilor se implică mult mai mult în politica agricolă comună. Noi, Comitetul Economic și Social, uh, vom dori să ne aducem și noi aportul la aceste discuții. În ultimele luni ne-am dat seama că nu se discută neapărat o discuție axată pe obiectivul PAC. Prea mult s-a discutat despre instrumente și prea mult despre cum sunt distribuiți banii. Ei bine, mă bucur să văd că v-ați gândit deja la aceste obiective, s-a discutat despre noile, obiect, noile uh, provocări, s-a discutat despre factorul ambiental. Permiteți-mi să subliniez faptul că biodiversitatea trebuie și ea menționată pentru că agricultura, la urma urmei, contribuie la uh, biodiversitate, la, dacă acestea merge bine sau îi merge rău. Noi, în calitate de, economic, de Comitet Economic și Social, spunem că modelul agrar economic trebuie să reprezinte un exemplu. De asemenea, spunem și că discrepanța dintre modelul agrar european și multifuncționalitatea uh, agricolă și realitate este din ce în ce mai mare. Modelul agrar european este așadar amenințat. Este amenințat, în primul rând, de presiunea uh, care este exercitată asupra uh, Uh, agricultorilor din cauza prețurilor volatile și există o presiune și în ceea ce privește raționalizarea, specializarea pe domenii de producție. Avem și o concentrare a spațiilor, dacă este să ne gândim la zonele de coastă și la importurile ce au loc acolo. De asemenea, discutăm și despre părăsirea anumitor spații agricole și terenuri. Și tocmai de aceea vorbim despre faptul că modelul agrar uh, european este acum amenințat. Vă rog așadar să emiteți o politică pentru acest model agrar european. Deci noi atunci așteptăm o discuție axată pe obiective. Noi spunem că modelul agrar european nu este uh, uh, unul fezabil pentru piața mondială pentru prețurile mondiale și dacă vrem să apărăm acest model, atunci trebuie să ținem seama de toate instrumentele agrar-politice pentru a emite o politică coerentă în acest sens. Mi-a plăcut foarte mult faptul că astăzi s-a discutat foarte des despre urmările deregularizării, despre uh, ce se întâmplă pe piețele abuzive și, stimate domnule pre președinte, permiteți-mi să abordez tema stabilității și stabilizării pieței. Uh, ce se întâmplă cu aceasta după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aceasta reprezintă un obiectiv al PAC. Dar pentru stabilizarea pieței, au, în ceea ce privește stabilizarea pieței, multe dintre instrumentele care serveau acestui scop au fost abolite în ultimii ani și atunci ne punem întrebarea ce facem fără instrumente. De aceea -aș, aș dori să purtați o dezbatere în acest sens, pentru că au fost deja abordate câteva întrebări pe marginea acestui subiect, pentru că ulterior să putem purta un dialog foarte pe scurt, pentru că nu vreau să mă lungesc, uh, politica agricolă comună înseamnă mai mult decât distribuire de fonduri. Există mai multe instrumente, banii reprezintă doar unul dintre acestea. Sigur, uh, am discutat mult despre bani. Spunem da plăților directe pe viitor, este corect acest lucru, dar avem nevoie de un sistem nou. Plățile directe nu mai pot să fie legate de elemente istorice în 1992, acestea puteau să fie justificate, însă acum plățile directe trebuie să-și găsească legitimitatea în prestările de servicii din domeniul agricol. Prestări care pot fi definite clar, pot fi identificate la nivel social. Aceste plăți trebuie să fie cuplate nu putem să vorbim doar de pe, despre plăți decuplate, pentru că putem să zburăm cu elicopterul asupra Europei și să aruncăm pur și simplu cu bani, dar cert este că există o cuplare aici. Și, momentan, costurile sunt legate de uh, servicii în ceea ce privește protecția animalelor, protecția spațiului rural și așa mai departe. Nu va fi ușor să găsim un acord între state și între regiuni. Trebuie să vedem cum se va întâmpla acest lucru. Permiteți să mai spun la final încă două lucruri. Nu vedem o justificare pentru un sistem unic de plată european, pentru că, iată, serviciile sunt foarte diferite, indiferent că discutăm despre creșterea de animale, despre cultivarea de cereale și așa mai departe. În documentul nostru, care vă va parveni mâine, după ce va fi votat în plen, discutăm foarte amplu despre aceste chestiuni. Și, în al doilea rând, vrem un sistem coerent. Discutăm astăzi despre pilonul 1 și pilonul 2. Într-adevăr, trebuie însă ca acestea, această distribuire să fie una coerentă, pentru că avem nevoie și de ajutoare prin investiții, pentru că astfel încât uh, modelul agrar european să fie promovat și să nu se ajungă la industrializarea politicii agricole comune. Atât din partea mea, vă mulțumesc, mă bucur că acest proces care acum demarează și care va dura trei ani, va fi unul la care vom participa activ. Mulțumesc! Grazie. Grazie, Comitate... Mulțumesc foarte mult, Comitetul Economic și Social. Acum avem intervenții până la 5, 5 și ceva, pentru că apoi să mergem pe partea a doua și apoi vom asculta și experții. Primul, domnul Stancos. Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά για τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης, όπως επίσης... Mulțumesc, domnule președinte, pentru organizarea acestui seminar, acestei audieri. Doresc să felicit și vorbitorii pentru intervențiile lor, pentru că, iată, au emis idei foarte importante din punctul de vedere al conținutului. Am Mă bucur foarte mult că am auzit uh, vocea reprezentanților diferitelor organizații agricole, care, iată, astăzi au uh, uh, prezentat diferite aspecte. Aspecte din Europa Centrală, din Europa din sudul Europei și din Regatul Unit. Se discută despre PAC după 2013. Nu vreau să intru în detalii cu privire la acest subiect, pentru că am spus deja în reuniunile anterioare care este poziția mea față de viitorul PAC uh, după 2013, dar aș dori să fac totuși câteva afirmații cu privire la acest subiect. Comisia are inițiativă legislativă, da, dar totodată reprezintă și un organ în care uh, sunt acumulate cunoștințe politice. Noi aici suntem un uh, for politic care, iată, este colegislator după tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona ne oferă posibilitatea și legitimitatea de a ocupa un rol activ în toate aceste chestiuni. Doresc să-l felicit pe domnul Lyon, în care, pentru că este raportor pe acest subiect și doresc să impulsionez pe toți cei cei de aici să își asume responsabilitatea și răspunderea față de cetățenii pe care îi reprezentăm. Din punct de vedere politic, trebuie să ne aducem și noi aportul și să ne prezentăm poziția cu privire la modul în care noi vedem PAC după 2013. Sigur, asta nu înseamnă că Comisia nu își face datoria și că nu prezintă ideile sale, dar noi, în calitate de for politic, avem datoria și avem și șansa totodată de a oferi aici un cadru pentru bazele politice în acest sector, în special pentru că aici suntem, iată, iată Comisia Agri. Și să nu uităm, trebuie să ne orientăm și la uh, ceea ce spune Comisia în calitate de inițiator de acte legislative. discutăm abia mai apoi despre modelarea financiară a Poliției Agricole Comune. Da, primul pilon este corect prezentat ca fiind unul al politicii agricole comune. Definește acest uh, termen. Nu discutăm despre uh, desfințarea acestuia sau nu. S-a, ref- făcut referire la venitul din agricultură și mă bucură faptul că domnul Zonleitner a menționat niște date personale. S-a discutat despre venitul mediu al agricultorilor, care este mult mai mic comparativ cu cel al unui lucrător din alt sector. Domnul Dantin a menționat și dânsul uh, care sunt uh, urmările, care sunt condițiile producției în sectorul agricol și cred că, iată, avem niște priorități foarte importante aici. Nu discutăm despre criterii în care se spune este nevoie de mai multă sau mai puțină flexibilitate în uh, sistemul uh, comercial internațional. Aici mă gândesc uh, că față de țările uh, în curs de dezvoltare avem o, o obligație și o situație specială, dar aici, în Europa, cred că condițiile trebuie să fie egale. Uh, nu putem să stabilim uh, niște criterii diferite de securitate pentru produsele importa, importate uh, față de cele produse aici, de cele autohtone. Domnul Kendall a discutat, nu, în ultimul rând, de un bun public și cu toate bunurile publice, regula care este valabilă este aceea că trebuie să fie și, uh, public, și finanțate în mod public, din bani publici. independența în ceea ce privește siguranța alimentară este noțiunea cheie aici. Nu putem să lăsăm totul în voia sorții, pentru că eu consider că există o structură pe care o avem la nivel internațional și pe care trebuie să o respectăm. Și permiteți-mi să mă refer foarte pe scurt și la chestiunea bugetului. Este penultima remarcă pe care vreau să o fac. Rap Um, contribuția procentuală la bugetul comunitar este relativ mare a agriculturii, dar trebuie să menționăm faptul că nu este uh, cea mai mare parte din buget. Și ajung acum și la OMC. Am văzut că noua reprezentantă a comisiei, noi reprezentanții ai comisiei și noi, cei de aici, Uh, dăm o importanță foarte mare propriilor noastre instituții și cred că acest lucru se reflectă și asupra PAC. Care este pericolul? O reformă a PAC ar putea să fie atacată din afara sistemului nostru comunitar. Și trebuie să evităm acest lucru. Trebuie să punem această chestiune pe ordinea de zi și să o dezbatem zi lumină, pentru că nu putem să permitem să ni se spună că în urma negocierilor de la Doha o, trebuie să facem o reformă a PAC obligatorie, pentru că așa ne spun alții. Vă mulțumesc! Grație, onorevole Papastan. Mulțumim domnului Papastancos! Acum vicepreședintele Vaicevovski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Capula Santos are dreptate. E nevoie de o nouă abordare atunci când discutăm viitorul politicii agricole. În ceea ce privește cealaltă abordare, cred că nu ar trebui să folosim termenul competitivitate, nu așa de des ca înainte. Anul trecut am fost în Japonia și am văzut că pentru, uh, pe fiecare bucată de teren disponibilă să cultivă orez. Nu știu cum, dar cu siguranță nu pe baza competitivității. Cred că poți să cumperi orez mult mai ieftin din China, care e țara vecină lor. Și cred că acea țară știe cât de importantă este siguranța alimentară, Japonia a avut multe probleme de-a lungul timpului și Europa a avut probleme, însă nu a dezvoltat o imaginație suficientă în acest sens. În ultimii ani ne confruntăm cu o lichidare a fermelor europene, fiindcă proporția ocupată de agricultura europeană la nivel mondial scade, lucru care este foarte rău. Competitivitatea fermierilor europeni n-are nicio importanță în comparație cu acelor din Brazilia și din Statele Unite, pe baza standardelor folosite. Piața deschisă, de exemplu, domnul Kendall a vorbit despre asta. Așa că îmi place termenul supraviețuire mai mult decât competitivitate. agricultorii europeni se luptă pentru a supraviețui pentru niște timpuri mai bune care vor veni. Domnul Mațen a spus că va crește cererea pentru produse alimentare. E adevărat, fiindcă ă, terenul agricol scade, numărul de oameni crește. Și trebuie de aceea să ne păstrăm agricultura, fiindcă produsele alimentare vor defini un produs strategic. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați menționat și chestiunea plăților egale. Există, în mod evident, diferențe mari. Comisia a propus ca după 2013 statele care au peste 600 de euro pe hectar Există Polonia care are mai puțin de 100 și altele care au și mai puțin, cum este Letonia, în noile state membre. Dar există uh, variații și între vechile state membre. Și dacă fermierii nu se pun de acord, problema nu uh, poate să fie rezolvată. cum combatem aceste decalaje? Nu putem lua de la cei care au mai mult. Deci există doar o posibilitate să dăm mai mult celor care au mai puțin, fiindcă dacă luăm de la cei care au mai mult, va fi un conflict foarte mare. Avem, deci, o problemă legată de bugetul pentru PAC, dar și bugetul Uniunii Europene în general. Și Anul trecut, când am discutat tratatul de la Lisabona, a existat un spirit uh, euroentuziast și cei care nu erau suficient de entuziasmați, uh, celor, acestora li s-a spus să fie mai optimiști. Președintele polonez nu voia să semneze, um, cehii aveau probleme cu președintele lor, au fost și niște situații destul de neplăcute când au fost niște eurodeputați care l-au făcut în diferite feluri, însă, orice ar fi fost, tratatul de Lisabona este azi ratificat, discutăm noul buget și astăzi se vorbește despre un spirit al euroegoismului. Nimeni nu mai are bani să-și, păstrea, să-și păstreze contribuțiile. În prezent, 70% din legislație se eliberează, elaborează la nivel european și bugetul, este, bugetul european este sub 1% din PIB. Asta este o lipsă de echilibru enormă și fără un buget european mai mare, nu avem cum să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Nu avem cum să rezolvăm conflictele care apar. Și știm că lucrurile s-ar putea îmbunătăți în acest sens dacă vrem să consolidăm ideea de comunitate, de solidaritate, dacă vrem să îmbunătățim acțiunile în, într-o companie, de exemplu, creștem capitalul. Asta e singura metodă. Și asta este relevant și pentru noi. Trebuie să există fonduri pentru PAC și siguranța alimentară este și ea importantă. Doamna Iegăl acum și apoi Jose Bove și apoi Trecem la al doilea grup de prezentări. Elizabeth. Sitzen. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, modelul agrar european și PAC până astăzi reprezintă singura politică comunitară adusă sub o umbrelă dacă discutăm despre, în acești termeni, țin să menționez că modelul despre care spunem acum că este un model uh, învechit și că are unele erori, dar a fost totuși un model de succes, să nu uităm că vedem un, avem în față un peisaj frumos, sănătos, ecologic, avem în Europeană, în, mare, în marea parte a Uniunii Europene, uh, un uh, peisaj bine conservat. Uh, oamenii care au lucrat și lucrează încă în domeniul agricol au făcut tot posibilul pentru a lucra la standarde optime. Să nu uităm că nu noi suntem responsabili de criza economică din Uniune și din lume, dar suntem cu toții afectați de aceasta spunem că bugetul pentru agricultură este prea mare și țin să mulțumesc tuturor celor care au spus astăzi că acest buget este necesar să fie atât de mare pentru ca sarcinile să poată să fie duse la bun sfârșit în continuare. Domnul Sonleitner a spus că 50% din veniturile uh, agricultorilor de astăzi vin din bani europeni. Ei bine, avem în Uniunea Europeană 500 de oameni, de, de cetățeni și dacă dorim să îi aprovizionăm pe aceștia cu produse de calitate, produse bune, uh, cu uh, produse fabricate la standarde optime și dacă dorim să facem aportul la situația aprovizionării uh, întregului, con, uh, întregii lumi la nivel global, atunci trebuie să discutăm despre noile provocări și să le form, reformulăm. Domnul Lyon a oferit o bază de lucru foarte bună în acest sens și Sigur, vom discuta pe marginea acestea. Mulțumesc tuturor vorbitorilor care astăzi au subliniat faptul că avem nevoie de o politică agricolă comună. Nimeni nu a discutat despre relaționalizare. La ultimele, eh, față de ultimele dezbateri, iată, aceasta este diferența. În trecut nu era chiar astfel situația. Avem așadar nevoie de PAC și vom lupta pentru a obține. Avem ecologia, ca punct uh, esențial avem și standardele sociale, dar nu vom avea bani pentru acestea dacă nu vom discuta despre eficiență, despre inovație și despre renoire în domeniul PAC. Și atunci ar trebui să luptăm, în primul rând, și pentru acestea. Vă mulțumesc! Grazie, Elisabeth! Mulțumesc, Elisabeth! Și acum domnul Jose Bove. Uh... Și eu vreau să mulțumesc domnului Lyon, raportorul, și să spun că, da, ne aflăm în punctul de plecare astăzi. Punctul de plecare pentru punerea pe picioare a unei noi politici agricole comune. Nu cred că cineva astăzi uh, poate să discute necesitatea acestei noi politici comune, însă este important ca această nouă politică să aibă un caracter legitim. În principal, în fața cetățenilor care sunt cei care plătesc, plătesc impozite și susțin această politică. S-a vorbit deci despre caracterul legitim uh, uh, în, în uh, raport cu problema alimentației în Europa, apoi în ceea ce privește ocuparea și locurile de muncă din Europa. E vorba de 12,5 milioane de locuri de muncă agricole în Europa. Dacă adăugăm și întreprinderile de prelucrare, uh, mai avem încă 5 milioane suplimentare. Deci, iată rolul important pe care îl joacă agricultura în ce privește ocuparea în teritoriu. Apoi, o legitimitate ceea ce privește problema mediului și a calității. Iată bazele. Însă, dacă dorim apoi o adevărată și autentică legitimitate a PAC, și aici mă, mă adresez uh, uh, comisiei, avem nevoie mai mult decât oricât de transparență. Am discutat deja problema acelui lanț alimentar, am discutat acest lucru ieri. Cum se face că am trecut de la 31 la 21% partea care revine producătorilor în lanțul alimentar. Cum e posibil așa ceva? Apoi, prețurile. Știm că astăzi nu există niciun fel de transparență în ceea ce privește prețurile. Trebuie și, și aici cu Comisia să răspundem acestui deziderat, transparența prețurilor. Apoi, distribuția uh, distribuirea ajutoarelor, a plăților. S-a vorbit aici mult despre acest lucru. Inechitatea între uh, ce se dă agricultorilor și ce se dă la stat. Trebuie să discutăm acest lucru, pentru că astăzi vorbim mult prea mult de pilonul 1, de pilonul 2, dar nimeni nu vorbește despre felul în care se traduc aceste plăți în fapt și cum pe teren ele apar, dar și cum sunt ele considerate uh, în cadrul negocierilor cu MC, cutia albastră, cutia verde și așa mai departe. Deci e nevoie să vedem cum se împart acești bani. Chiar dacă am opri subvențiile la exporturi, situația nu s-ar schimba pentru că aceste subvenții erau considerate la un anumit capitol la un moment dat s-au transferat la un alt capitol și toți subvenții sunt și pentru cereale, de exemplu. Pentru cele 8% cereale exportate în 2006, ultimul an de referință uh, date transmise la OMC, subvențiile reale nu erau, reale nu erau decât 10% din totalul uh, subvențiilor. Așa că pot să spun astăzi că în ce privește cifrele furnizate la OMC se putea deduce un dumping de foarte, foarte mare. Așa că nu putem să continuăm în acest fel. În sfârșit, s-a mai spus aici ceva și nu voi continua pe acest subiect. Iarăși trebuie să ne gândim la noile provocări, climatul, apa și mai ales biodiversitatea. Comisia trebuie să ne furnizeze cifre clare în ceea ce privește pierderea de biodiversitate din cauza agriculturii care a distrus teritoriile, a distrus peisajele, a distrus rețelele de apă, a distrus varietăți de plante și animale. Așa că astăzi, când începem această uh, activitate, uh, împreună cu Comisia, trebuie să fim de acord că Parlamentul dorește să lucreze, dar Comisia trebuie să vină cu lucruri concrete. Mulțumesc, Jose, și acum începem cea de-a doua uh, rundă de prezentări și dau cuvântul lui Arlindo Cuna, cu mare plăcere, un fost membru al acum este un specialist în uh, domeniul economic și ne va vorbi despre provocările și posibilele răspunsuri politici în domeniul politicii agricole comune. Aveți cuvântul. Mul- Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să salut uh, reprezentanții și membrii Comisiei Agricultură, dragi prieteni pe care îi reîntâlnesc cu plăcere. Am să prezint cinci puncte într-o prezentare foarte compactă în acest scurt timp pe care l-am la dispoziție. În primul rând, e nevoie de un sector agricol puternic și durabil în Europa? Răspunsul e da, toată lumea este de acord cu acest lucru. Apoi, producția agricolă și faptul că e nevoie de o siguranță alimentară de producția de bunuri publice, toate aceste lucruri au fost puse. Însă este important să menționăm contribuția agriculturii la dezvoltarea economică, mai ales la nivel regional. Acest lucru este scăpat din vedere. Există o contribuție a agriculturii la coeziunea regională, socială și economică. Suntem cu toții de acord că în Europa e nevoie de o agricultură puternică și durabilă. Apoi, Poate Europa să asigure durabilitatea sectorului agricol? Da, prin intermediul unei politici în care să se promoveze competitivitatea, prețuri, calitatea produselor și această valoare adăugată a agriculturii. Prin urmare, este nevoie de o politică sustenabilă, durabilă. Dar e suficient acest lucru? Ar fi suficient să avem această continuitate? Da, dacă am trăi într-o lume echilibrată și egală, în care toată lumea ar juca după aceleași reguli în domeniul competiției, concurenței, unde uh, salariile ar fi comparabile și n-ar exista variații atât de mari. În realitate, însă, în domeniul agriculturii, competitivitatea este o condiție care nu poate să existe singură. E nevoie de o politică publică ce să asigure bunuri și servicii pe care piața de la sine nu le poate asigura. Asta este cea de-a doua întrebare. O altă întrebare. Care sunt justificările pe baza cărora putem să apărăm, să susținem o politică agricolă comună coerentă cu acest principiu. Adică, care va fi temeiul rațional, deci modelul pentru politica pe care noi dorim să o avem. Trebuie să spunem că e nevoie de o politică de adaptare structurală, fiindcă e nevoie să adaptăm să ajustăm agricultura europeană la evoluțiile care se petrec atât la nivel intern european cât și la nivel extern. Asta în ceea ce privește competitivitatea. Și apoi avem nevoie și de o politică publică pentru a stimula producerea acelor bunuri și servicii care nu pot fi remunerate de piață. E vorba de bunuri de interes social. Prin urmare, acesta este un aspect esențial. Și de altfel, esențial este și faptul că trebuie să stabilizăm aprovizionarea piețelor. Prin urmare, trebuie ca în Europa să avem o politică publică. Dacă nu vom reuși să ancorăm politica agricolă comună în acest segment, vom pierde ocazia de a crea locuri de muncă pe întreg teritoriul european. Și, de asemenea, am stimula emigrarea în masă către orașe, lucru care se menționează și în raport. Ce se întâmplă? Da, poate că am economisit bani în agricultură, dar acești bani ar fi cheltuiți pentru a îi sprijini tocmai pe cei care s-au dus la oraș și care nu au găsit un loc de muncă. Cea de-a treia întrebare este următoarea. Politica agricolă comună actuală ia în considerare problemele agricole existente la nivel european? Deci dă un răspuns acestor probleme și preocupărilor sociale? Trebuie să spun că, după părerea mea, răspunsul la această întrebare este nu. Și știu că multă lume ar fi de acord cu mine. Politica agricolă comună a avut o evoluție foarte interesantă. Nu a fost una lipsită de polemici. Majoritatea recunosc că procesul de reformă al PAC a fost un esențial, un element esențial pentru a păstra politica agricolă comună și pentru a o ajusta la noile provocări economice și sociale. Însă, cum am spus, PAC suferă de schizofrenie, adică Există o politică agricolă comună a discursurilor politicienilor și experților din domeniu și o politică agricolă comună total diversă, și anume cea care există în practică, pe teren. Și exact aici, în practică, există în prezent un regim de plată unică, un sistem de plată unică, care compensează pentru reducerea prețurilor care s-a produs acum 18 ani. Spun acest lucru în mod ironic. Am menționat, am păstrat textul, am păstrat versurile, să spunem, dar am modificat muzica. Am păstrat plățile pentru agricultori, dar din aceste, um, aceste compensații le plătim agricultorilor pentru că s-au redus prețurile. Și trebuie să explicăm de ce PAC nu dă în prezent răspuns problemelor care există în realitate. PAC este o pro- politică anticoeziune. S-a spus deja acest lucru aici. Nu trebuie să fiu un radicalist pentru a înțelege acest lucru. De fapt, nici nu am o abordare radicală. Uh, acest lucru se regăsește în documentele elaborate de Parlamentul European. Prin urmare, există o incoerență cu tratatul în politica agricolă comună, fiindcă se încalcă sau nu se ia în considerare principiul coeziunii. Prin urmare, de ce avem nevoie? Avem nevoie să ne asigurăm că PAC va deveni mai consecventă, coerentă cu argumentele pe care le folosim tocmai pentru a apăra această politică agricolă comună. Lucrurile sunt destul de simple în acest sens. Deci, trebuie să putem să echilibrăm practica cu teoria. A patra întrebare, după părerea mea, este următoarea. Ce tip de PAC este necesar pentru perioada după 2013, la finele actualelor perspective financiare? Și aici intrăm pe fondul discuției. Aș vrea să reamintesc aici că problema bunurilor publice, care este o chestiune strategică și poate singura eh, care justifică eh, necesitatea PAC în contextul actual, deci această creare, creare producerea bunurilor publice, este o producție care evoluează împreună cu producerea de bunuri tranzacționale. Adică, eu produc bunuri pentru a le vinde pe piață, în agricultură. Există riscul de a transforma uh, lumea rurală într-un muzeu dacă n-am face acest lucru. Deci e foarte important să avem o politică agricolă care se bazează pe plata bunurilor publice, dar e o eroare strategică, pentru că pe termen lung nu mai există o garanție de dinamică antreprenorială și de motivare a agricultorilor. Aceștia sunt plătiți doar pentru a uh, administra peisajul și o să ajungem să avem muzee la țară. Chestiunea bunurilor publice e importantă, dar nu poate fi singura componentă a politicii noastre agricole. Și apoi o altă problemă, un alt aspect care mi se pare esențial. Pentru a avea o politică agricolă care să garanteze o agricultură puternică și durabilă, e nevoie de instrumente care să dea răspuns problemelor legate de prețuri de venituri, mai ales având în vedere volatilitatea acestora în prezent. Trebuie să consolidăm situația și să avem o rețea de siguranță și anume o politică a pieței și veniturilor, cum o numesc eu. Altfel nu vor exista condițiile necesare pentru ca agricultorii și antreprenorii agricoli să își consolideze producția agricolă. Avem instrumente vechi de intervenție de dimensiuni destul de modeste. Nu există noi instrumente în acest sector și avem nevoie de o politică sociostructurală foarte puternică pentru a păstra competitivitatea agriculturii noastre. Avem nevoie de asemenea de instrumente pentru a corecta erorile de pe piață. Și o ultimă întrebare. Care sunt aspectele cheie, aspectele esențiale pentru viitoarea PAC. Avem nevoie de un set echilibrat de instrumente și de obiective de coeziune? Uh, da, tocmai pentru a ne atinge obiectivele PAC. Și apoi tot acest aspect al bunurilor publice. Sunt de acord cu majoritatea intervenienților care au spus că e nevoie de plăți directe care să aibă un nivel minim, un nivel de bază, pentru a ne asigura că se elimină tocmai această lipsă de echilibru. Producătorii din statele terțe, de exemplu, nu sunt obligați să ne respecte standardele și atunci aceste rețele de siguranță trebuie să fie cele care stabilesc um, un nivel de bază. Apoi avem ecocondiționalitatea și un al doilea nivel care este plata pentru bunuri publice, dar la un nivel superior, de exemplu măsuri um, agricole și de mediu. Apoi, nivelul plăților trebuie să fie legal în Europa, fiindcă în prezent există mari decalaje. Ideal ar fi ca nivelul să fie aceeași. Însă, situația salarială, nivelul de viață variază de la un stat la altul. Prin urmare, aceste plăți ar trebui să reflecte, într-un fel sau altul, această diferență de nivel de viață care există. Însă trebuie să existe și un element de puternică convergență. Prin urmare, viitoarea PAC, viitoarele ajutoare pentru fermieri nu trebuie să Uh, aibă variațiuni de la 1 la 20 între statele membre. Nu putem să păstrăm aceste diferențe. Prin urmare, avem de-a face cu un ansamblu de situații care trebuie să fie corectate. O distribuție mai echitabilă a ajutoarelor în PAC și o condiție sine qua non pentru a elimina denaturarea pieței ajutoarele pentru agricultori sunt importante, fiindcă fără ele nu putem să susținem o agricultură puternică. Toate argumentele noastre în favoarea unei agriculturi puternice care furnizează bunuri publice societății ar deveni un discurs retoric. Și mai adaug faptul că apărarea PAC în societatea europeană nu este durabilă pe termen lung dacă nu ne asigurăm că există o mai mare echitate în ajutoarele pentru agricultori. Aceste inegalități ar transmite un mesaj toxic cetățenilor europeni. Nu vor înțelege de ce trebuie să sprijine, de ce trebuie să pro, pro, uh, finanțeze PAC. Există mulți concurenți care sunt uh, interesați în dobândirea unei părți din bugetul alocat PAC. Și în încheiere aș vrea să știu, să vă spun un aspect esențial pentru mine. Ajutoare bazate pe suprafața exploatației nu reprezintă singurul factor care poate fi luată în considerare atunci când discutăm despre bunurile publice. Trebuie să există și alte elemente care să aibă o pondere importantă aici, de exemplu, indicatori de mediu sau indicatori sociali și solidaritatea financiară, adică această cofinanțare comunitară. În acest sens, vreau să spun că, după părerea mea, nu e important dacă un obiectiv PAC este finanțat din pilonul 1 sau 2. Important e obiectivul în sine. Dacă plătim pentru producerea unui bun public, nu contează de unde vine plata de la pilonul 1 sau 2. Important e că avem de-a face cu un bun public. Și cred că diferența dintre pilonul 1 și 2 va dispărea oricum treptat și dezvoltarea rurală va fi în pilonul 2. Și în încheiere vreau să vă spun că pe termen lung singurul mesaj care va izbundi în apărarea PAC este o politică agricolă comună coerentă. Foarte important. Deci trebuie să modificăm această politică pentru a o putea apăra. Mulțumesc! Și continuăm audierea cu prezentarea domnului profesor lui Pascal Mae, care se va referi la plățile directe în viitoarea politică agricolă comună, cum să stimulăm mai bine agricultorii pentru promovarea modelului european de agricultură. Domnule Mahe, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea se va referi la un nou sistem de plăți pentru PAC după 2013. Mă bazez aici pe studii anterioare. Am uh, transmis un document de șapte pagini pe care nu-l voi mai relua dar uh, voi cita totuși sursele mele, Asociația Notre Europe, creată de Jacques Delors și Jean-Christophe Bureau, au pus deci la punct un studiu, un raport în 2008 și care uh, prezintă în detaliu, în amănunt, ideile pe care eu însumi le voi prezenta aici. Care este prezentarea mea de astăzi? Care este ordinea argumentelor? În principal, câteva remarci Uh, succinte asupra meritelor, dar și a limitelor reformei PAC, uh, întreprinse între 93 și 2008, apoi o privire pe termen lung, ce se întâmplă 2013, și apoi voi vorbi mai mult despre structura acestor plăți uh, directe în comparație cu logica publicul, uh, bunurilor publice. Însă aș face o remarcă înainte de orice și țin mult la acest lucru. Consider că e nevoie de instituții, de organisme care să se ocupe așa cum trebuie de problema stabilității prețurilor și a veniturilor. Eu sunt per, uh, pentru uh, o oarecare formă de plasă de siguranță, chiar de susținerea prețurilor, dar nu vorbim despre acest lucru. Însă, aș mai spune ceva și antevorbitorii mei au remarcat acest lucru, e nevoie deci de instituții și pentru a întări puterea pe piață, poziția pe piață a agricultorilor pentru că astăzi poziția agricultorilor, producătorilor pe piață este în mod aritmetic mult prea slabă. Este, bineînțeles, eh, nevoie să luăm în calcul și ce se întâmplă la OMC, dar trebuie să fim eh, gata să răspundem acestui dezechilibru între marii producători în situație de oligopol și micii producători, mici agricultori. Reformele din trecut uh, au uh, fost practic schimbări la nivelul instrumentelor care au adus corecții uh, pentru corectarea deci dezechilibrelor pieței și care uh, s-au ocupat mai mult sau mai puțin de intensitatea producției. Au încercat să scadă această intensitate productivă. Însă aceste schimbări s-au limitat uh, numai Uh, la modul în care se poate eventual uh, redistribui sprijinul pentru agricultori. Și este clar că nu practicile agricole sunt importante în acest sens, ci mai mult uh, mărimea exploatației și așa mai departe. Astfel, probleme cum ar fi dezvoltarea rurală sau calitatea mediului, provocări majore, nu au fost practic luate în calcul așa cum trebuie. Beneficiile pentru mediu al acestor reforme sunt uh, parțiale sau chiar cu efecte negative. Și impactul reformelor asupra ocupării și locurilor de muncă, nici acesta nu este unul foarte pozitiv. În orice caz, diferă de la o zonă la alta Poate că zonele mai puțin favorizate sunt totuși uh, câștigătoare aici. Deciziile în cadrul bilanțului de sănătate sunt în general uh, relevante, solide, bune și ne îndreaptă pe calea cea bună pentru viitor, însă acest lucru nu se vede încă aici și acum. Însă tot aceste îmbunătățiri nu schimbă mersul și logica uh, acestor plăți, plăți directe, plăți unice, pentru că aceste drepturi de, de, de plăți uh, unice au căpătat și au păstrat o calitate de drept, de drept istoric, de drept dobândit uh, Uh, drepturi care pot fi până la urmă capitalizate, pentru că ele pot fi chiar transmise, fie prin mecanismele pieței, fie chiar lăsate moștenire. Aceste plăți unice nu prezintă stimulentele necesare uh, cu caracter material necesare pentru a promova adevăratele servicii de care are nevoie astăzi societatea. Și așa cum se spune din ce în ce mai mult, ele suferă din cauza acelui păcat original, adică logica compensației, compensării cu orice preț. Și, practic, ar trebui ca și, de asemenea, măsurile agro- agricole și de mediu suferă din cauza acestei predominanțe a plăților directe. Avem mult prea puține date statistice și dovezi legate de uh, implementarea uh, ecocondiționalității. Uh, în orice caz, datele sunt mai degrabă negative. În orice caz, constrângerile sunt uh, percepute în mod negativ de fermieri pentru că ei uh, compară aceste constrângeri cu faptul că au un drept dreptul de a primi bani. Pe de altă parte, în uh, bilanțul de sănătate se preconizează menținerea anvelopelor naționale și este un semn de slăbiciune politică a Europei, pentru că nu putem să discutăm sau nu se discută la nivel european așa cum ar trebui să se facă la nivel comunitar și este mare păcat. În sfârșit, limitarea cofinanțării la măsurile din pilonul 2 nu uh, asigură așa cum trebuie responsabilizarea atât de necesară a statelor membre. Există foarte multe discrepanțe, diferențe în ceea ce privește aceste anvelope financiare și participarea netă. Cred că aici uh, avem de-a face cu o adevărată tragedie antică, pentru că, până la urmă, deciziile politice nu fac decât să perturbe mersul normal și modifică în mod uh, negativ politica. Pe de altă parte, nici solidaritatea financiară nu este o soluție miracolă, ea chiar a devenit un adevărat obstacol. Cred că este nevoie și a venit momentul să o luăm de la capăt pentru un nou început și, bineînțeles, să vedem uh, uh, ce putem să facem cu uh, noul tratat. Poate că pe undeva am pierdut o ocazie unică chiar înainte de tratatului, însă poate că în viitor lucrurile se vor ameliora. În contextul crizei, sprijinul anunțat nu este suficient. Nu intru în detalii. Siguranța alimentară, foarte bine, însă plățile directe actuale, dreptul la plata unică, în special, nu țintesc acești obiectiv al uh, autonomiei alimentare. Trebuie să fim mult mai pragmatici. Pe de altă parte, nu trebuie să uh, măsurăm impactul plăților directe asupra contextului special pe care îl traversăm astăzi nu aceasta este logica, pentru că dacă este să menținem plățile unice, acestea trebuie să fie făcute în, obiect, în, în scopul de a avea bunurile publice. Trebuie deci să vedem care sunt problemele cu piața, să avem stimulente care să ducă la furnizarea de bunuri materiale ehm, cu caracter pozitiv care sunt acele servicii și bunuri publice cu impact asupra societății, asupra mediului. Deci banii publici trebuie să meargă acolo unde se produc într-adevăr bunuri publice. Este o chestiune de bun simț. De asemenea, trebuie lărgită aplicarea subsidiarității în uh, punerea la punct și în finanțarea tuturor măsurilor care țin de PAC. Astfel, noi propunem niște principii uh, fondatoare pentru noile tipuri de plăți. Proporționalitate, eficacitate, diferențiere, țintire, coerență. De exemplu, pentru agricultura bio trebuie să se dea mai mult sprijin și bani decât pentru agricultura uh, clasică, așa cum este astăzi cazul, din păcate. Apoi, simplicitate și stabilitate, adică să se reducă atât de cât de mult posibil uh, costurile administrative apoi libertatea de a intra într-un contract și angajamentul fermierilor de a furniza un serviciu și nu uh, faptul de a sta cu mâna întinsă și de a încasa niște bani. Și, în sfârșit, uh, faptul de a da socoteală, banii publici uh, trebuie să fie dați pentru servicii publice și aici trebuie să existe inspecții și controle, bineînțeles cu respectarea tuturora. În sfârșit, responsabilitatea sau răspunderea financiară a statelor membre. Există, în concluzie, două provocări principale, o mai bună uh, articulare între uh, plățile unice și stimulente pentru bunurile publice și, în sfârșit, o uh, stăpânire a interesului național și o, o mai bună, un, un mai bun echilibru la nivel comunitar în luarea de decizii. Avem însă uh, trei niveluri de uh, plăți care pot fi avute în vedere. De exemplu, plăți care să uh, răsplătească agricultura clasică, bunuri care merg pe piață în zone agricole clasice, mare parte a teritoriului rural de astăzi. Aceste plăți trebuie să fie făcute în conformitate cu angajamentele operatorilor, a producătorilor Uh, iar aceste plăți trebuie să fie practic uh, reduse din ce în ce mai mult. Drepturile acestea nu trebuie să fie transmisibile, nu să, poate să fie vândute uh, și să aibă o durată semnificativă în timp, dar să fie limitate. Ele trebuie să fie legate de angajamente, de contracte, de a furniza servicii publice, cum ar fi respectarea biodiversității. Pe de altă parte, costurile respective sunt diferite în diferite state membre și din cauza acestor cauzi, bineînțeles că este nevoie de oarecare diferențiere, dar aceasta nu vine în contrast sau în, în, nu se opune dorinței de convergență. Apoi, plățile pentru zonele cu handicap natural. Și aici ele se bazează pe contracte, vizează exploatații rurale în zone rurale agricole care au handicap natural și care nu pot să fie competitive, dar ele sunt absolut esențiale pentru viața și universul uh, rural. Aceste plăți pot să fie oarecum cuplate cu producția sau cu șeptelurile în condiții specifice uh, de producție scăzută și de uh, o cultură mai puțin intensivă. Uh, se S-a vorbit mult despre acest lucru, despre efectele posibile, însă vreau să spun că ce, aceste plăți pentru zonele cu handicap natural trebuie să fie definite foarte, foarte clar, foarte, foarte coerent, într-un context uh, local bine determinat, ceea ce nu este cazul astăzi. În sfârșit, aceste plăți, puncte sau credite verzi, care răsplătesc uh, fermierii care se angajează în agricultura bio sau care aduc alte servicii în slujba mediului înconjurător, adică care merg dincolo de standardele minime. Aceste plăți uh, uh, se asociază unei unei liste sau a unei ierarhii de puncte care se acordă în funcție de respectarea spațiului rural, a resurselor, a peisajului și așa mai departe. Aceste credite verzi se aplică la teritoriile rurale, agricole, care sunt mai sensibile, mai fragile din punctul de vedere al mediului, dar care au și um, resurse naturale cu mare, mare potențial. Aceste plăți Uh, pot să apară și în alte zone și să contribuie uh, la uh, reducerea impactului agriculturii asupra, impactului nefast al agriculturii asupra mediului înconjurător prin susținerea acelor exploatații agricole care se angajează să producă um, produse bio sau să aibă metode de producție extensive, de exemplu protejarea zonelor de captare deci zone fragile, zone mai fragile, uh, cum ar fi cele uh, de la marginea cursurilor de apă. Deci, ideea este de a nu a mai avea aceast, acești bani la ghișeu, ci bani pe bază de contracte, lim, durată limitată în timp, drepturi care să nu fie transmise, ci absolut individuale, în sfârșit o adevărată responsabilitate financiară care să înlocuiască acea faimoasă financi- uh, solidaritate financiară care știm că are efecte negative, nedorite. Toate plățile, inclusiv plățile de bază, trebuie să se fie cofinanțate de bugetele naționale, care acestea ar trebui să ducă, practic, la uh, atenuarea disparităților și, de asemenea, uh, atenuarea acelui efect care apare în statele membre care uh, doresc să profite și să încaseze mai mulți bani decât au dreptul și să se culce pe lauri. Aceste, uh, acest nou sistem ar trebui să aibă un uh, impact și asupra uh, comportamentului miniștrilor la Consiliul de Miniștri, deci la nivel comunitar în general. În concluzie, avem propuneri care pot să pară uh, unele dintre ele radicale, contractul personal, redistribuirea și așa mai departe, alte propuneri au mai mult caracter ad hoc. Ele nu se substituie altor politici, cum ar fi cea de mediu sau cea regională și nici uh, programelor participative rurale. Ele uh, arată că există mari probleme încă în a uh, reglementa uh, și a încercat să, să stăpânim uh, costurile administrative. Ele nu sunt în mod uh, total coerente cu principiul eficiență-proporționalitate, însă acesta este dezideratul. Aceasta ar trebui să fie dorința noastră. Să există o diferențiere a plăților în funcție de spațiu, uh, inclusiv la nivelul plăților uh, directe și deci nu plată pe cap de fermier. Apoi, tot așa la propuneri, trebuie să în, totuși caracterul supranațional al CAP. Aceste bunuri publice rurale uh, au caracter uh, global, european, cum ar fi diversitatea, uh, schimbările climatice, dar aceste bunuri publice uneori au exclusiv caracter regional. Iată de ce subsidiaritatea este ceva important. Iată de ce codecizia este importantă pe diverse niveluri, ca și cofinanțarea, bineînțeles. Pe de altă parte, acel federalism fiscal, contrar celor spuse de unii, nu reușește să minimizeze deciziile europene și să maximizeze impactul celor locale. Există precedente la nivel comunitar care vizează bunuri publice locale sau în mare parte locale, cum ar fi resursele de apă potabilă sau valori etice, cum ar fi uh, Uh, bunăstarea animalelor și care au fost implementate în mod diferit în statele membre. Și cred că, până la urmă, cetățenii europeni sunt cei care au câștigat pe urma acestor progrese. Deci, lucrurile nu sunt așa de simple pe cât par uneori. În sfârșit, un cuvânt de închid, închid, încheiere, avem nevoie, deci, de o politică comună, dar care să fie mai puțin distorsionată de interesul național și de bugetele naționale Europa cu siguranță are nevoie de agricultori, nu numai ca să producă alimente, dar și pentru a-și menține și perpetua un model tradițional al vieții rurale care face parte din uh, moștenirea culturală europeană. Apoi, acțiunile colective sunt uh, foarte bine puse la punct și care și reușesc să uh, protejeze drepturile fermierilor chiar și în context de criză, însă nu este același lucru și în cazul bunurilor publice care nu au reprezentanți uh, clar desemnați. Tocmai aici ar fi rolul Parlamentului European, care reprezintă societatea în ansamblul ei și care poate să ducă la o promovare a unei politici agricole uh, pentru toat, uh, benefică pentru toată lumea, pentru fermieri și, bineînțeles, pentru Europa în ansamblul său. Vă mulțumesc. Grazie, profesore. Mulțumim domnului profesor Luis Pascal Mae și acum, înainte de a închide turul prezentărilor specialiștilor, îi dăm cuvântul domnului Andrei Kowalski, profesor la Școala de Studii Economice din Varșovia, directorul Institutului de Economie Agricolă, care ne va vorbi despre motivele pentru care politica agricolă comună trebuie să continue să fie o politică europeană. Aveți cuvântul, domnule profesor Kowalski. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowne panie, szanowni panowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mulțumesc domnilor și domnilor, mulțumesc mult pentru invitația de astăzi și pentru faptul că pot să particip la dezbaterea ce are loc astăzi. Sunt de-a dreptul onorat. Fiind însă ultimul vorbitor, după asemenea antevorbitori extraordinari, am impresia că deja au fost spuse toate lucrurile esențiale. De fapt, am foarte puține chestiuni de adăugat. Cred, domnule președinte, că nu este rău să încep cu o anecdotă, cu ceva personal. Am spus cuiva că ideea de politică rurală între uh, experți și economiști uh, generează următoarea întrebare. Știi cum să pierzi bani? Și sunt surprins să aflu că există trei metode Odată dacă mergi la jocurile de noroc, acolo pierzi, jocuri, pierzi banii cel mai ușor. În al doilea rând, pentru plăceri sexuale și, în al treilea rând, dacă îi cheltui în agricultură. Și aceasta este cea mai sigură cale de a pierde bani. Domnilor și domnilor, cred că dezbaterea de astăzi ne dovedește că nu există nicio justificare pentru o astfel de mentalitate. În discursul meu aș dori să mă axez pe următoarea chestiune. De ce um, politica rurală în Europa trebuie să fie comună? și sper că prin argumentele mele voi reuși să vă conving să renunțăm cu toții la cea de-a treia parte din, glum, din gluma mea. apar diferențe de opinie deseori uh, în ceea ce privește PAC, pentru că aceasta a fost uh, definită în tratatele de la Roma și după aceea nu am avut o nouă definiție a PAC. Cred că a sosit timpul să discutăm cu toții ce este de fapt politica agricolă comună și cred că un început bun ar fi o definiție pe care am găsit-o uh, într-o carte franceză care propune următoarea definiție politica agricolă comună oferă un cadru instituțional de bază, un set de măsuri care reprezintă principalele uh, construcții ale politicii comunitare și care uh, stau la baza fondurilor legate de aceste măsuri pentru a construi o politică comprehensivă în baza acestui set de măsuri pentru a uh, folosi fonduri europene complementate de fonduri naționale. Și se specifică foarte clar care este relația și cu terțe state. Dacă ne uităm la evoluția PAC însă, cred că putem să conchidem cu toții că odată cu trecerea timpului, aspectul uh, ce ținea de comunitar, de comun, s-a pierdut. În primul rând, s-a, uh, a intervenit și protecționismul pe undeva din cauza uh, GATT și OMC. Și, de asemenea, odată cu extinderea Uniunii Europene, PAC a fost influențată și funcțiile uh, Acestea au fost schimbate pentru că au intervenit interesele statelor membre în schimbare și s-a introdus și cel de-al doilea pilon în ceea ce privește uh, instrumente de cofinanțare și uh, modulare. Unii consideră că ar trebui să renaționalizăm politica agricolă comună din această cauză. Unii spun că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că agricultura din Europa este foarte diversificată în termen de condiții naționale, uh, context istoric și așa mai departe. Deci trebuie să adoptăm strategii de adaptare care nu presupun doar aplicarea regulilor și măsurilor PAC. În opinia mea, această diversitate care se întâlnește în spațiul agricol european duce la următorul lucru. Dacă avem obiective comune, atunci acestea pot fi utilizate în așa fel încât să asigurăm o mai bună competitivitate a agriculturii um, europene per ansamblu. Un exemplu de a, dacă ar fi să renaționalizăm, ar trebui să ne referim la costuri. Se spune că costurile ar scădea în, acest, în această situație. Însă analize din țări precum Japonia, Elveția și Norvegia ne arată că este foarte ușor să ne dăm seama că cheltuielile din agricultură pot să fie mult mai mari decât cele înregistrate în prezent în Uniunea Europeană în acest sector foarte multe lucruri, indică faptul că renaționalizarea politicilor agricole ar duce la niște cheltuieli mult mai ridicate decât cele care se înregistrează în prezent la nivel comunitar. Așadar, renaționalizarea nu reprezintă neapărat un remediu pentru Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, dant fiind faptul că Statele Unite și alte țări nu uh, implementează uh, politici pe care ne încurajează să le implementăm noi, reprezintă un element cheie. Un alt aspect este acela că în anul 2007, în 12 țări, costurile au depășit valoarea producției uh, la prețurile pieței. Acest lucru s-a întâmplat cu toate că aveam o politică agricolă comună. Și numărul acestor state tinde să crească în viitor. Desigur, menținerea unei politici agricole comune în Europa nu înseamnă că această politică nu trebuie să fie schimbată, ba din potrivă ar trebui să se schimbe, date fiind noile provocări cu care se confruntă. Și aici putem să menționăm anumite aspecte care trebuie armonizate în continuare când discutăm despre politicile naționale și politicile europene. În primul rând, discutăm despre menținerea potențialului producției agricole, astfel încât să asigurăm um, siguranța alimentară în Europa, dar totodată și pentru a ține seama de nevoile nutriționale ale lumii. Fără politica agricolă comună, în opinia mea, nu vom putea să asigurăm piața comună și nu vom putea să fim competitivi. O, un alt domeniu foarte important care nu este pe deplin utilizat este acela al creării unui sistem de gestionare a pieței pentru a elimina efectele uh, fluctuațiilor mari în ceea ce privește prețurile și veniturile din agricultură. Consider că PAC doar într-o mică măsură a fost folosită aici, la acest capitol. Și, în ultimul rând, menționăm și simplificarea modului în care măsurile PAC sunt implementate și modul în care acestea sunt relaționate cu alte programe și politici comunitare. Vă rog să nu uitați că ne aflăm în fața unor noi provocări și uneori tindem să le lăsăm uitării și ne gândim doar la chestiuni ce țin de consumerism. Dar, în ultimii ani, am văzut că există noi centre de producție. În urmă cu vreo 12 ani, nimeni nu a luat în serios țări precum China. Acesta nu este singurul exemplu care poate fi menționat astăzi. A trebuit să ținem cont și de faptul că tehnologiile iau amploare peste tot în întreaga lume și că se dezvoltă produse alimentare inteligente, uh, Astfel, politica agricolă comună ar trebui să reflecte aceste schimbări și ea. Nu o să revin asupra unor lucruri care au fost deja menționate astăzi. Permiteți-mi însă să menționez faptul că PAC ar trebui să reacționeze la provocările ecologice de asemenea. Acestea sunt provocările viitorului. În ceea ce mă privește, sunt convins că până și cea mai bogată țară din Europa nu ar reuși să facă față acestora de una singură. Cred că comentariile menționate anterior sunt europene în esența lor. Doamnelor și domnilor, ca reprezentant al unui stat nou, membru Uniunii Europeană, permiteți-mi să Vă spun ce înseamnă agricultură, politica agricolă comună din perspectiva unui nou stat membru. În principiu, mă refer acum la vechile state europene. Știm foarte bine cât de scump a fost restructurarea și modernizarea agriculturii. Și, de asemenea, știm și cât de dificil a fost întregul proces. Este foarte dificil uh, de demarat un asemenea proces în uh, țările în care PIB-ul este mult mai mic comparativ cu cel al țărilor bogate europene. De asemenea, noile state europene au de-a face și cu factorul competitivității interne. Vor să implementeze cu toatele noua strategie de la Lisabona și deseori acesta este un argument folosit în uh, discursul politic. A sosit însă timpul să punem capăt restructurării agriculturii, trebuie să investim în noi tehnologii și așa mai departe. Nu aș dori să intru în detalii cu privire la acest subiect, aș dori doar să subliniez un lucru. Dacă ar fi să eliminăm aspectul comunitar al agriculturii, atunci, ținând seama de prezenta criză financiară, vom vedea că Polonia nici nu a fost atât de afectată de aceasta. Însă, alte state membre au văzut cât de mult a avut de suferit PIB-ul din cauza acestei crize economice și financiare și cum acesta a scăzut. Așadar, Ieșirea din criză va reprezenta, se va traduce prin posibilități limitate de a finanța alte domenii. În întâlnirile cu fermierii și agricultorii am discutat despre noile provocări și unii ne spun că un lucru ne spun că veniturile lor au scăzut cu 40, chiar 50% și deseori noile state membre sunt tratate ca fiind uh, acele țări care fac puțin, care uh, întreprind foarte puține lucruri și care nu reformează foarte mult. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că Polonia a început cu o rată a inflației de 2000 de procente înainte de a adera la Uniunea Europeană. Acum suntem îngrijorați când vedem că inflația se situează la 4%. Și nu trebuie să fii economist ca să tragi concluziile și ca să îți dai seama care vor fi costurile sociale implicate de un asemenea proces. Trebuie să acceptăm o eficacitate mai redusă a sectorului agricol și să schimbăm politica în acest sens. Am uh, prezentat totul pe scurt, nu am vrut să vă plictisesc, să vă răpesc prea mult timp, am vrut să îmi prezint argumentele, astfel încât să vă conving că politica agricolă comună în Europa ar trebui să rămână o politică comunitară. Vă mulțumesc! Îi mulțumim mult uh, domnului profesor Kowalski pentru prezentarea făcută. Cu aceasta am încheiat uh, lista punctelor de vedere din partea specialiștilor în agricultură și din partea comunității academice și începem cea de-a doua parte a dezbaterii noastre. Are cuvântul doamna Clas. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am auzit uh, prezentări interesante și din partea celor care acționează în practică și din partea cercetătorilor în ceea ce privește PAC. Arlin Docune a spus foarte frumos că trebuie să creăm produse de care are nevoie societatea și sunt convinsă că avem aceste produse pentru că cu toții producem uh, Uh, produse sănătoase în conformitate cu reglementările europene. Nu producem doar alimente, ci uh, la nivel agricol producem și peisaje și societatea trebuie să țină seama de acest lucru și să-l respecte. În opinia mea, ideea că se produce în conformitate cu reglementările europene este o garanție a, sigur, a calității, ar trebui cel puțin să fie, dar vedem că lucrurile nu sunt atât de simple. Chiar la început s-a spus că trebuie să vedem care sunt legăturile sau implicațiile uh, schimbărilor climatice asupra mm, agriculturii, dar din toate discuțiile purtate vedem că dacă este să discutăm despre atingerea obiectivelor climatice, se face apel mereu la agricultură și agricultura trebuie implicată. Aș dori însă să vă reamintesc un lucru. La audierile pentru noua comisie, la comisia ENVI, uh, audierea comisiei, comisare Hedegaard, i-am adresat uh, o întrebare cu privire la această provocare și în nenumărate rânduri aceasta a subliniat că agricultura trebuie să-și aducă aportul la protecția mediului și a menționat anumite inițiative daneze în acest sens, subliniind că și chestiunile climatice trebuie să fie incluse în politica agricolă. Doamna comisar a spus că dorește să țintească spre o agricultură mai ecologică. Am spus că ci o citez acum și doresc să fiu neutră uh, dar este cert că trebuie să luăm în calcul și această discuție și pentru mine este foarte interesant faptul că astăzi experții odată vadă că sunt conștienți de aceste chestiuni. Trebuie să ne punem întrebarea, există puncte de plecare uh, pe care să le utilizăm deja în acest sens? Trebuie să efectuăm cercetări mai departe și ce ne arată practica la acest capitol? Există o metodă de calcul a unui bilanț al emisiilor de carbon care să ne poată ajuta în acest sens, ca să vedem care sunt implicațiile în agricultură, trebuie să luăm în calcul toate aceste aspecte și să discutăm dacă avem o posibilitate și cu experți avizați. Aș fi tare recunoscătoare dacă am face acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Înainte să continuăm lista vorbitorilor, sunt nevoit să îi rog pe toți colegii care vor interveni să-și limiteze intervențiile strict la două minute, pentru că avem o listă foarte lungă de solicitări. Urmează doamna McGuinness. Thank you. I hope Mulțumesc, sper, domnule președinte, că nu v-ați adresat direct mie. Am să încerc însă să fiu foarte concisă. E extraordinar că, având în vedere declarația Comisiei privind uh, prăbușirea veniturilor uh, agricultarilor, în 2008 și 2009 pierderile de venit au fost foarte mici. Deci nu am avut deloc câștigurile din ultimii 14 ani cred că acest lucru a avut un ecou suficient în această comisie. E o situație gravă în care se regăsesc fermierii din punct de vedere al veniturilor. Și de aici rezultă două alte aspecte. Poate că e târziu, dar ar trebui ca cineva din această comisie să nu accepte normele, standardele care spun că bugetul pentru agricultură este sub amenințare și că trebuie să acceptăm o reducere a acestuia. Nu trebuie să acceptăm. Și având în vedere realitatea veniturilor fermierilor, care a fost dovedită aici, ar trebui să susținem o creștere a bugetului pentru agricultură. Să nu renunțăm la lupta pentru buget de pe acum. În al doilea rând, să nu ne mai cerem scuze pentru PAC să nu uh, ne înclinăm în fața celor care spun că trebuie să convingem publicul despre importanța politicii. Publicul sprijină agricultura și fermierii și oamenii prin cumpărăturile pe care le fac, au hotărât că nu vor plăti un preț așa de mare pentru produse alimentare și că vor plăti pentru bunurile publice prin sistemul de impozitare. Acest lucru deja se înțelege de la sine. Așa că trebuie să avem o abordare mai dură și cred că după astăzi trebuie să uh, fim mai fermi, să dăm dovadă de coloană vertebrală atunci când e vorba să-i apărăm pe fermieri. Ieri am discutat despre bunurile publice și nu pot accepta că putem cere fermierilor să producă mai mult pentru mai puțin bani. De asemenea, nu accept faptul că nu putem avea uh, modelul istoric. Trebuie să existe schimbări, da, dar Comisia trebuie să ne spună și poate și statele membre. Ce s-a întâmplat cu producția în statele unde se folosea modelul istoric? În țara mea s-a păstrat producția. Deci să nu ne grăbim chiar așa de tare să ne îndepărtăm de acest model fără să-l analizăm. Și Cred că acest lucru trebuie să fie subliniat. Și apoi, ce e un nume? Am auzit atât de mulți oameni vorbi despre modificarea numelui. Mă bucur că vom păstra litera C în politica agricolă comună. Asta e preocuparea zilei. Cineva a cerut să se elimine termenul agricultură, să ne opunem. Alții au propus să introducem E pentru mediu și F pentru food, produse alimentare. Asta nu mă preocupă, dar să nu uităm că trebuie să ne axăm pe agricultori și pe politica pentru ei. Ieri, domnul Potocnic, comisarul pentru agricultură, a spus că ar dori să existe o zonă de plăți forfetare. Fiți foarte atenți, dragi colegi. Vom valoriza va, um, Vom introduce valoarea acestei plăți forfetare în valoarea pământului? Cine ar beneficia de asta? Trebuie să fim foarte atenți, însă să fim fermi și de neclintit în ceea ce privește bugetul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ta nasza dyskusja. Mulțumesc. Discuția noastră uh, se axează nu doar pe viitorul politicii agricole comune, ci pe viitorul modelului de agricultură în Europa. Și când vorbim despre viitor, trebuie să discutăm și despre strategia pentru 2020 și despre aspectele care vor avea un impact asupra bugetului pentru 2014-2020. Și în acest context aș dori să vă atrag atenția asupra decalajelor din obiectivele acestei strategii și rezultatele care vor apărea după implementarea strategiei. Principalul element din strategia 2020 este îmbunătățirea condițiilor de mediu. Însă se spune că trebuie să se aloce un buget mai mic și dacă da, agricultura din 2020 va ajunge de tip industrial și atunci zeci de mii de fermieri nu vor mai avea un loc de muncă. Obiectivul acestei strategii a fost să luptăm împotriva șomajului. Dacă agricultura va deveni una industrială, va adăuna și mediului și ne urmărim bunătățirea și uh, conservarea mediului. Doamnelor și domnilor, se pare că se încearcă o îndepărtare de la acest model al agriculturii europene și totuși acest model este cel care ne-a asigurat respectarea factorilor de mediu, social și cultural. Toate aceste lucruri au rezultat din politica agricolă comună. Doamnelor și domnilor, există trei aspecte. Știu că nu mai am mult timp. Legitimitatea politicii. Înțeleg că să vorbim despre echivalarea bunurilor publice este o încercare de a găsi o mai bună justificare pentru PAC. Finanțarea comunitară pentru PAC. Și cred că dacă părăsim acest model, vom pune capăt politicii agricole comune. nu pot fi de acord cu ideea că nivelul plăților din diferite țări trebuie să fie în favoarea diferențierii între diferitele plăți. Costurile de producție sunt comparabile în întreaga Uniune Europeană. Noi dorim o piață unică și de aceea trebuie să existe condiții unice pentru a asigura o competență, concurență loială. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și dau cuvântul în continuare doamnei Erans Garcia. Thank you, uh, Mr. President. Presidente. Sorry. Oh, sorry. sorry. Me. Ah. Are cuvântul doamna Erans Garcia. Sí, gracias. Lo siento. Eh, yo quisiera suscribir una por una todas las palabras. Mulțumesc. Uh, o felicit pe doamna McGuinness pentru că a avut o intervenție absolut uh, remarcabilă. Da, trebuie să ne gândim la ce politică avem în acest uh, moment. Avem alimente de calitate și, în general, respectăm standardele de meniu. Dar nu cred că în acest moment avem vreo concurență serioasă în acest sens din partea altor țări din alte țări. Deci, dar la ce ne servește o reformă acum? Poate că e vorba de o demagogie politică care ne îndeamnă să renunțăm la CAF în acest moment. Însă, cred că acum, în cadrul unei audieri publice privind viitorul PAC, trebuie să ne punem cu seriozitate întrebarea privind ce vor cele 27 state membre, care este strategia lor și Comisia să se bazeze pe aceste cele 27 strategii, pentru că producția de bunuri alimentare este una strategică, cu siguranță. Avem nevoie de siguranță alimentară, dar și de aprovizionare asigurată. Uh, și, bineînțeles, e nevoie și de norme minime de calitate, norme de mediu pe care noi ni le-am impus pentru că suntem foarte exigenți. Ele trebuie să fie cu toatele uh, respectate în condițiile unui buget suficient și în condițiile unui PAC care trebuie să fie cel puțin la nivelul actual. În continuare, domnului Iar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Zon Leitner a spus ceva foarte important când a conchis că politica agricolă comună este mai bună decât reputația acesteia și, într-adevăr, am putut să-mi dau seama că există foarte multe lucruri pe care le-am în comun cu cei care au vorbit astăzi. Suntem de acord că trebuie să asigurăm cetățenilor noștri uh, produse bune, produse alimentare bune și vrem să conservăm mediul, uh, avem nevoie de stabilitate pentru a contracara volatilitatea prețurilor, nu suntem foarte de acord în ceea ce privește semnificația sau însemnătatea primului și al celui de-al doilea pilon. Cred că ar trebui, dacă vreți, să mergem cu toții la luptă cu aceste lucruri pe care le avem la comun. Uh, nu cred că trebuie să fim neapărat modești, pentru că, iată, avem o, o politică agricolă comună de succes, și am realizat foarte multe cu aceasta, multe lucruri bune și asta ar trebui să ne încurajeze și la buget să uh, spunem că dacă vrem să menținem acest standard înalt, avem nevoie și de mijloace financiare adecvate. Ca problemă, am notat, este vorba uh, despre împovărarea birocratică, trebuie să ținem seama și de aceasta pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul domnului Băghe. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat foarte atent ceea ce au avut de spus uh, antevorbitorii, mai ales că eu sunt mereu raportor la buget cu privire de planificarea bugetară. Uh, în această discuție este vorba în special uh, despre obiective, despre conținuturi și, în ultimul rând, despre instrumente. Trebuie să cădem de acord asupra acestora. Uh, Sigur, uh, mult mai importante decât instrumentele sunt celelalte elemente și foarte importantă este și ecocondiționalitatea. Mă bucur că am constatat că sunt foarte mu multe lucruri uh, care au fost enunțate la comun, există anumite diferențe, dar important este că, iată, reacțiile au fost clare și au fost bune pentru a ști ca, ce să facem pe mai departe tot ceea ce am citit în noiembrie din non-paperul de la comisie, uh, lucruri care s-au referit la PAC și la buget, iată a fost confirmat astăzi. Aș dori însă să le reamintesc colegilor că această dezbatere purtată astăzi cu privire la politica agricolă a viitorului, în ceea ce privește continuitatea și schimbarea, în ceea ce privește viziunile realiste care țin seama de uh, tot ceea ce ține de actualitate, trebuie dezvoltată. Dar pentru a face acest lucru trebuie să fim cu toții pregătiți uh, pentru un potențial conflict în 2012 cu guvernele naționale. În ceea ce privește planificarea financiară, trebuie să cădem cu toții de acord asupra acesteia și trebuie să fim pregătiți să spunem nu în plen. Pentru că altfel pierdem dezbaterea. Vă spun asta de la bun început și dacă sunteți dispuși să mergeți pe acest drum, vă sunt alături cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Bărghe, și dau cuvântul în continuare doamnei Calniete. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir saglabāt. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să subliniez faptul că unul dintre obiectivele esențiale ale PAC este de a păstra aportul pe care PAC l-a avut până acum în spațiul comunitar și trebuie să lucrăm intens pentru a face acest lucru. Trebuie să convingem celelalte comisii de faptul că Problemele cu care se confruntă competitivitatea noastră nu trebuie să vină în detrimentul PAC și nu trebuie ca PAC să suporte aceste costuri. Obiectivul nostru comun ar fi acela să creăm o PAC mai echitabilă, mai corectă. În prezent avem o prea mare discrepanță între vechile și noile state membre. Există oarecare inegalitate care duce la o competitivitate uh, nefastă. Și acest lucru începe să ne deranjeze pe noi toți. Un alt principiu pe care ar trebui să ne bazăm este următorul. Transparența. Transparență și deschidere. Criteriile care ar trebui să stea la baza acestora nu ar trebui uh, să fie unele obligatorii, ci să fie unele verificabile și inteligibile. De asemenea, politica agricolă comună a trebuit să fie una ușor implementabilă și utilizabilă, dar nu putem să atingem aceste obiective fără o dezbatere amplă despre beneficiile sociale ale PAC. Trebuie să vedem care este relația între producția agricolă și agricultorii care, iată, sunt cei care furnizează produse importante societății. De asemenea, ar trebui să fim foarte atenți când vine vorba de cofinanțare. Ar trebui să căutăm, pe cât este posibil, uh, să vedem până un, să, să vedem cât putem să păstrăm cuvântul comun din politică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 veniturile fermierilor, nu știu dacă ele au scăzut în mod absolut. Ce s-a întâmplat cu instituțiile financiare, cu băncile? Ne-am repezit să le salvăm, dar acum uh, avem un alt standard. Vorbim foarte mult despre un nou model posibil, dar nu înseamnă că trebuie să schimbăm totul, să o luăm de la capăt au existat și aspecte pozitive ale PAC. Ar trebui să le menținem, să le păstrăm, să le folosim în continuare și să nu uităm uh, gradul de eficiență al funcționării acestui sistem. Avem o piață comună astăzi. Ni se spune că nu suntem competitivi pe piața internațională, dar care sunt regulile și cine impune regulile sau standardele de competiție uh, și în comparație cu alte standarde uh, există anumite condiții și apoi activitatea de agricol, agricolă are particularitățile sale. Noi depindem foarte mult de vreme, de meteo, chiar 50% din producție depinde de vreme. Și restul poate să facă obiectul unor măsuri, cum ar fi cele comunitare. Pe de altă parte, trebuie să evităm distorsiunile de pe piață. Un alt aspect. Politica agricolă comună nu trebuie să uite de alte instrumente existente, cum ar fi programele regionale. Există produx, produse pe care le produc fermierii, dar nu înseamnă că trebuie să plătim pe, pentru tot putem să aducem bani de la alte politici aici. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a părut bine să aud în comisia astăzi glasul fermierilor și al comunităților rurale și vreau să-l întâmpin aici pe reprezentantul uh, unilor fermilor din uh, Irlanda de Nord, din Ulster. Pentru noi este clar că dezbaterea actuală nu numai de aici din Parlament, ci și uh, din alte uh, sfere din țară este una foarte importantă. Și aici uh, s-au identificat mai multe aspecte esențiale. Am auzit părerea fermierilor uh, și știm că ei vor o politică mai puternică. Și acest lucru ar trebui să ne preocupe în Parlament și la nivelul Comisiei să mergem pe acest drum uh, și să ne orientăm așa după 2013. De asemenea, am auzit lucruri legate de nevoia de buget și n-ar trebui să acceptăm o scădere a bugetului. Din potrivă, ar trebui să găsim resurse cât mai multe posibil. Alți colegi s-au referit aici la anumite cerințe din cadrul CAP care sunt cumva suplimentare și poate că tocmai trebuie suplimentate și fondurile în consecință și, și aici trebuie să ne asumăm răspunderea. De asemenea, ne avem nevoie de un sistem mai bun de plăți S-a desprins acest lucru cu multă claritate. Fermierii nu au nevoie de un drept, uh, ci au nevoie de acești bani pentru a ne asigura hrana. De asemenea, investiții în uh, cercetare, dezvoltare. Nu putem să le cerem fermilor să fie mai eficienți fără să le oferim instrumentele pentru a o face. Și de aceea, iarăși, este nevoie de fonduri suplimentare din partea comunităților europene. Viitorul PAC uh, se referă și la instrumente de gestionare adecvate ale uh, pieței și felul în care ciclurile economice pot să influențeze investițiile, investițiile viitoare și să reducă veniturile. În sfârșit, domnule președinte, siguranța alimentară este importantă. Să ne uităm la acest lucru. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am avut o după-amiază foarte interesantă și doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi și tuturor prezentatorilor. Mă gândesc la o chestiune care a fost uh, dezbătută aici. Este vorba despre lanțul de aprovizionare. Va fi o dezbatere interesantă Poate ar trebui, ar trebui să gândim, ar trebui să gândim revoluționar, pentru că eu cred că apărarea agricultorilor în lanțul de aprovizionare nu este una optimă acum și va fi nevoie să ne gândim, să vedem cum vom proceda pe viitor, să discutăm și despre consumatori, pentru că eu cred că consumatorului este mai simpatic agricultorul decât uh, retailerul. Domnul Cunia a spus foarte corect că politica agricolă comună trebuie să fie coerentă, dar eu cred că trebuie să fie coerentă față de consumator și față de agricultor. Anul în trecut am redus prețurile și le-am compensat cu plăți directe și dacă este să fim coerenți în continuare, trebuie să vedem că nu putem uh, renunța la finanțare, pentru că altfel vom ajunge în situația de a nu mai inspira credibilitate propriilor noștri agricultori. Cred că ar fi o lovitură nu doar pentru, uh, nu, nu doar ar fi o lovitură pentru PAC, ci ar fi sfârșitul PAC. La final aș dori să menționez faptul că trebuie să ne gândim cu toții cum poate fi simplificată PAC. Mă gândesc aici ce înseamnă PAC pentru micile întreprinderi, unde relația dintre um, birocrație și um, accesarea pieței este foarte importantă pentru că undeva uh, rezultă un rest inacceptabil și trebuie să ne gândim cum anume putem să simplificăm totul. Mulțumesc! Nicolescu, a te la parola. Domnule Nicolescu, aveți cuvântul. Președinte, în primul rând uh, mă asociez și eu colegilor care a spus deja că nu trebuie să luăm o reducere a bugetului agriculturii ca pe un fapt împlinit. Am obținut uh, puterea de codecizie și evident că trebuie să o exercităm. În al doilea rând, uh, este evident că primul lucru de care va avea nevoie viitoarea politică agricolă comună este de o doză cât mai mare de legitimitate și de recunoașterea utilității sale în ochii cetățenilor. O politică agricolă comună puternică trebuie să fie o politică agricolă comună în jurul căreia să se întrunească un consens cât mai larg, iar cu privire la acest consens, acceptarea trebuie să fie una dublă de către toate componentele societății pe de o parte și de către toate statele membre pe de altă parte. De aceea, criteriile care vor fi folosite trebuie să fie absolut obiective și incontestabile, atât în est cât și în vest. Politica agricolă comună nu trebuie să fie o sursă de frustrare pentru niciun agricultor european. Cred că revendicările statelor din Est de a primi un tratament echitabil sunt legitime și trebuie găsită cea mai potrivită formulă de a răspunde acestor așteptări. N-aș vrea să deschid o polemică, dar trebuie să spun că resping ideea menționată astăzi cu privire la o eventuală corelare între nivelul de trai și nivelul plăților directe. Aceasta nu înseamnă echitate și nici nu are de a face cu realitatea, pentru că trebuie să luăm în considerare costurile de producție și mai ales uh, faptul că agricultorii noștri se află într-o competiție pe piață, este cunoscut că în multe situații, de altfel, costurile de producție depășesc valoarea producției. Uh, pentru a încheia, înainte de a propune măsuri concrete, trebuie să stabilim foarte clar care ne sunt obiectivele. După aceea nu mai vom putea vedea care sunt mijloacele prin care putem atinge aceste obiective. Vă mulțumesc. Bine, ultimul intervento ultima intervenție și apoi dau cuvântul domnului Lyon pentru concluzii foarte scurte. Domnul Danelis are cuvântul un minut. Συγχαρητήρια για την απόψινή διοργάνωση αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Mulțumim foarte mult pentru organizarea acestei audieri extrem de interesante. Doresc să mulțumesc tuturor intervenienților de astăzi pentru prezentările lor foarte interesante. Aș dori să abordez un punct foarte concret Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană în comunicarea cu privire la schimbările climatice, statele din sudul Uniunii Europene au mai mult de suferit din cauza schimbărilor climatice. E bine, aceste state membre uh, vor suferi mult mai mult și în viitor, pentru că schimbările climatice va avea, vor avea efecte uh, asupra regiunilor care întreprind activități agricole. Deci, cu siguranță va fi afectată și agricultura, de exemplu, domeniul forestier sau acvacultura. E bine, aceste activități sunt deseori singurele posibilități pentru o diferențiere a venitului în aceste medii rurale. Anumite sectoare um, Uh, economice vor avea de suferit din cauza schimbărilor climatice, trebuie să vedem care uh, și va avea, vor exista efecte și asupra diferențierii, în special în zona de sud a Uniunii Europene. Ce uh, posibilități poate, poate uh, Uh, propune Comisia Europeană, în special pentru aceste zone vulnerabile, pentru a le proteja de schimbările climatice? Este întrebarea mea. Și de asemenea aș dori să indic faptul că în aceste regiuni trebuie să se pună accentul pe faptul că bunurile publice trebuie să fie protejate și că activitățile agricole trebuie să fie păstrate. Cred că întrebarea care trebuie adresată Comisiei Europene trebuie să fie următoarea. Uh, ar trebui să fie cea enunțată anterior pentru a vedea care sunt ideile acesteia. Mulțumesc! Ultima, Ultima intervenție. Giovanni Lavia, care are un rol important în cadrul Comisiei Buget pentru PAC. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc uh, prezentatorilor și tuturor intervenienților în discuție, fiindcă, după părerea mea și mie și lui George Lyon, ne-au fost oferite elemente utile pentru a putea finaliza rapoartele pentru comisiile noastre, buget și agricultură. Din toate intervențiile a reieșit un rol important pe care îl are noua politică agricolă comună și pe care trebuie să-l aibă, având în vedere temele noi. Și cred că în fruntea acestor noi obiective PAC regăsim nevoia, așa cum a reieșit din discuții, deci nevoia de a menține o politică agricolă comună. Deci să păstrăm politica agricolă la nivel european, evitând tendințele și tentativele de renaționalizare sau de cofinanțare care au fost menționate aici. E clar că ce a reieșit din discuții subliniază nevoia ca această politică agricolă comună să aibă o finanțare adecvată și subliniez adecvată din bugetul comunitar. De aceea, bugetul alocat acestei politici trebuie să fie cel puțin egal cu cel actual. Acesta trebuie să fie un obiectiv al Parlamentului. Și dacă asta duce la decizii uh, ferme, așa cum a spus Elmar Bock, uh, vom iniția uh, cadrul multianual și acest lucru trebuie făcut, trebuie să susținem această idee chiar dacă celelalte instituții nu sunt de acord. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona există noi responsabilități și competențe. Procesul de codecizie alocă Parlamentului un rol central în politicile bugetare și din acest motiv sper că în Comisia pentru Bugete, deja în avizul pentru raportul de inițiativă privind viitorul PAC pentru uh, cu, a cărui raportor este domnul Lyon, va sublinia nevoia unui puternic sprijin financiar pentru noua politică agricolă comună și va permite acesteia să răspundă noilor provocări cu care se confruntă. Mulțumesc, Giovanni, și acum are cuvântul, da, să-l aplaudăm pe Giovanni, și acum cuvântul lui George Lyon pentru concluzii. Însă rămânem, fiindcă după aceea luăm o, o decizie. Deci vă rog, nu plecați. George, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, fiindcă este târziu. Întâi de toate le mulțumesc colegilor pentru contribuții care au ajutat la clarificarea multor aspecte în ceea ce privește raportul și unde trebuie să, cum trebuie să el să fie susținut. Un o anecdotă. Un înțelept mi-a spus odată că dacă vreau să câștig o avere mică, trebuie să încep de la o avere mare și să mă apuc de agricultură. Cred că mesajele care au răzbutut în această dupămasă au fost foarte interesante, mai ales în a doua parte a discuției. Întâi de toate, avem nevoie de agricultori. Asta să nu uităm niciodată. De fapt, la asta se și rezumă PAC. În al doilea rând, fără activități agricole nu există bunuri publice. Deci e nevoie de agricultori care să lucreze, dacă vrem puneri publice. Un aspect esențial pe care nu trebuie să-l uităm în această discuție. În al treilea rând, echitatea și onestitatea trebuie să fie nucleul reformei, dacă vrem să fie credibilă. Și cred că, din partea doamnei McGuinness, să nu uităm că nu trebuie să cedăm în lupta pentru buget din prima zi. E o atitudine destul de prostească. Și așa cum s-a spus, când se vor vota noile perspective financiare, dacă plenara votează nu, nu se concretizează. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și aștept cu nerăbdare să continuăm discuțiile în următoarele luni. Mulțumesc!